Grazie, buongiorno. Benvenuti, signor președinte. Bună ziua și bine ați venit, domnul Ryder, stimați raportori, această sesiune a forumului nostru parlamentar se concentrează asupra devenirii de lider mondial în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice. Acesta este subiectul care la începutul mandatului acestui parlament a fost uh, decis uh, de către instituțiile europene să fie un domeniu pentru statele membre unde trebuie schimbat neapărat modelul de dezvoltare. Nu este doar un subiect de actualitate, ci un subiect de o importanță crucială, cum uh, toată lumea este de acord, trebuie să salvăm planeta și să folosim această luptă împotriva schimbărilor climatice pentru a face, pentru a pune statele membre și Uniunea Europeană într-o poziție în care se poate face mai bine față provocărilor și păstrării modelului special, social. Suntem acum la al nouălea an a acestui eveniment cu o participare bogată și Uh, un eveniment important în uh, calendarul uh, semestrului european. Iată de ce vreau să mulțumesc președinției croate pentru eficiența și pentru hărnicia de care a dat dovadă în organizarea acestui eveniment. Membrii, avem membrii ai Parlamentului European și membrii ai Parlamentelor Naționale. Cu toții ne putem aduce contribuția în ceea ce privește semestrul european uh, cu privire la conturarea politicii europene uh, sub um, eticheta europeană, dar fiindcă deciziile noastre vor avea efect asupra partenerilor noștri, în egală măsură dorim să atragem atenția Comisiei Europene asupra îngrijorărilor uh, pe care le-au exprimat cetățenii noștri. S-a făcut foarte mult progres în acești ani. Comisia a stabilit un contact mai frecvent cu parlamentele naționale și cu Parlamentul European pentru a se asigura că participe la săptămâna parlamentară europeană și apoi că ia măsuri pe baza informațiilor privite. Domnule comisar Gentiloni s-a angajat să simplifice cadrul de guvernanță economică existent, mai ales în ceea ce privește regulile bugetare care fac parte din Pactul de Stabilitate și Creștere, care este complex, după cum știm. Schimburile care au avut loc uh, pe acest subiect au început deja să dea roade. În cadrul semestrului european, ne bucură să constatăm faptul că obiectivele de dezvoltare durabilă au fost incluse. Comisia a plecat urechea la doleanțele cetățenilor europeni care și-au manifestat îngrijorări în ceea ce privește chestiuni ce țin de afaceri sociale și de mediul înconjurător. Iar acest lucru nu ar fi fost nici măcar posibil fără mesajele pe care le-am transmis noi din partea cetățenilor europeni, mai ales în săptămâna parlamentară europeană și iată ne întoarcem uh, astăzi în Parlamentul European pentru cea de-a noua ediție, cooperarea între Parlamentul European și Parlamentele Naționale joacă un rol crucial uh, din punctul nostru de vedere, este vitală. Este important să ne ascultăm punctele de vedere reciproc, să colaborăm, să ajungem la compromisuri care să fie în interesul tuturor. Iar când vorbim despre instituțiile europene, nu vorbim doar despre instituțiile care și-au sediul aici la Bruxelles. Ni, ni se cere tuturor să punem umărul acum în ceea ce privește răspunderea și cadrul instituțional european, iar parlamentele naționale joacă un rol crucial în acest proces. Ce mă interesează pe mine astăzi uh, este îndepărtarea riscului de destrămare a Uniunii Europene, riscul ca oamenii să se izoleze, să se închidă pe baza identității naționale și să piardă din vedere destinul nostru comun ca europeni și cu toate lucrurile aferente. Uh, unui astfel de fenomen în ceea ce privește suveranitatea, la care s-a renunțat în interesul tuturor și solidaritatea pe care cu, cu toții avem nevoie și cu toții trebuie să dăm dovadă. Această destrămare poate fi constatată dacă ne uităm la societățile noastre și la opinia publică. Și se datorează în, în parte existenței uh, de inegalități între uh, cei care pot să beneficieze de pe urma șanselor create de, de globalizare și cei mulți care se simt lăsați de izbeliște. Iată de ce unii simt că orice fel de capacitate socială este pur și simplu o himeră. Concurența între Est și Vest, Nord și Sud în Europa este îngrijorătoare și trebuie să încercăm să reducem uh, distanța dintre noi. Suntem prea îndepărtați din est și vest, între nord și sud, între centru și uh, regiunile ultraperiferice. Iar proiectul european la care punem cu toții umărul instituțiile europene și cele naționale Ideea de bază a acestui proiect european uh, este aceea de a reduce distanțele acestea și ar fi extraordinar dacă într-o zi problemele din țărilor din nordul Europei, problemele nordului, ar fi considerate de opinia publică ca probleme care afectează pe toți cetățenii europeni. Același lucru este valabil și pentru problemele sudului, problemele țărilor din sudul Europei. Adesea, Sudul este un motiv de îngrijorare și uh, adesea sunt uh, sunt ignorați, trecuți cu vederea de cetățenii din nord. De curând am fost în Finlanda, o țară foarte mare, o țară importantă și o țară frumoasă, unde trăiesc 6 milioane de uh, locuitori. și au uh, o frontieră de 1340 de kilometri cu Rusia. Iar uh, eforturile pe care trebuie să le facă Finlanda uh, sunt în beneficiul cetățenilor europeni din sudul Europei, care nici măcar nu-și dau seama de asta. Același lucru este valabil cu cu um, frontierele din sudul Europei și problemele aferente. Cu toții trebuie să um, partajăm uh, uh, încercarea de rezolvare a problemei migrației. Avem nevoie de un angajament comun și trebuie să reducem aceste distanțe. De pildă, distanța dintre Bruxelles și Parlamentele Naționale. Nu are rost să spunem că în Parlamentul European noi vom fi vârf de lance în uh, lupta împotriva schimbărilor climatice. Degeaba facem asta dacă prioritățile statelor membre nu uh, sunt uh, pe aceeași lungime de undă cu prioritățile Uniunii Europene. Nu vom reuși să facem nimic dacă așa stau lucrurile. Trebuie să analizăm împreună aceste chestiuni și încă o dată, cum spuneam, trebuie să reducem distanțele dintre noi fiindcă avem o răspundere uriașă astăzi, doamnelor și domnilor. Și suntem conștienți de acest lucru. Suntem conștienți de tensiunea care există și cât de multă îngrijorare există în ceea ce privește modul în care se hotărăște Europa să facă, facă, să facă față provocărilor cu care se confruntă. Deci astăzi, avem nevoie ca toată lumea să simtă că sunt actori implicați în ceea ce privește guvernanța democratică a Uniunii Europene. Avem uh, foarte multe probleme de rezolvat, dar una cu precădere. Mâine, la Consiliul uh, European, după cum știți, se va discuta bugetul uh, mult, uh, plurianual al Uniunii Europene pentru următorii șapte ani, va, se va hotărâ alocarea fondurilor, se va hotărâ ce se va întâmpla cu noi, ce dorim să finanțăm și, bineînțeles, unde trebuie să reducem finanțarea. Eu cred că această dezbatere ar trebui să includă parlamentele naționale Parlamentele naționale să fie un jucător important. Noi, în Parlamentul European, avem punctul nostru de vedere. Și anume că trebuie să finanțăm programele cheie ale Uniunii Europene. Acest lucru este indispensabil, este vital. Mă refer la politica agricolă comună, politica de coeziune. Dacă nu avem resurse suficiente adecvate pentru coeziune, cum să ne așteptăm să reducem distanțele între regiunile europene? Între regiunile mai bogate și regiunile mai dezavantajate, mai defavorizate. În același timp, avem nevoie de resurse semnificative pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă, acum, uh, odată cu provocarea pe, provocările pe care aduce cu sine uh, pactul ecologic, iar uh, un fond pentru o tranziție echitabilă, acesta este un obiectiv nobil pentru ca companiile să nu dea faliment, ci să se schimbe, fără să-și piardă nimeni locul de muncă. Pactul ecologic, noi vrem să creăm locuri de muncă, nu să le pierdem. lupta care ne așteaptă, dezbaterea cu statele membre, toate acestea vor uh, implica pe toată lumea de aici. Nu dorim să existe transferuri virtuale în uh, uh bugetul Uniunii Europene. Vrem să sporim capacitatea Uniunii Europene. Transferurile nu ar trebui să fie percepute ca un fel de pedeapsă, ci ca o șansă. În ultimele zile am discutat foarte mult cu Consiliul despre despre ideea care se va uh, care va fi în miezul discuției între state, între șefii de stat și de guvern mâine. Uh, Ideea următoare. Noi considerăm că dacă dorim să reducem aceste distanțe și să aducem Uniunea Europeană într-o poziție în care să-și poată dezvolta rolul său principal, atunci aceste cifre trebuie să fie revizuite, fiindcă bugetul are nevoie de mai multe resurse. și alături de dumneavoastră vrem să vorbim în numele cetățenilor europeni, fiindcă uneori nu se înțelege alcătuirea bugetului de către cetățenii europeni. Ar trebui, deci, să dăm asigurări, să să le spunem că alături de statele membre, Uniunea Europeană întocmește politici pentru a se asigura că oamenii nu își vor pierde locul de muncă că se vor uh, elimina discrepanțele și dezechilibrele și că Uniunea Europeană va putea să facă față provocărilor uh, lumii globalizate. Avem deci o răspundere uriașă, doamnelor și domnilor, și ar trebui să ne asumăm împreună. Iată de ce această sesiune și ideile care se vor genera aici uh, sunt atât de importante. Acum ne concentrăm asupra schimbărilor climatice, bineînțeles o situație de urgență pe care o înțelege toată lumea, nu numai la nivel instituțional, ci și oamenii de rând înțeleg urgența acestei situații. În Parlamentul European noi suntem uh, vârf de lance în combaterea schimbărilor climatice și Parlamentul este uh, un adevărat motor în acest proces. Prima instituție care a cerut um, o Uniune Europeană ne, uh, fără carbon până în 2050 și pentru prima dată vom avea și legislație care să um, asigure acest lucru chiar în următoarele zile, iar următorii 10 ani vor fi foarte importanți în ceea ce privește obiectivele acordului de la Paris și a um, angajamentelor noastre internaționale. Parlamentul cere ca obiectivele noastre climatice pentru 2030 să fie consolidate și să se reducă emisiile de gaze cu uh, efect de seră cu 55% în următorii 10 ani. dacă vrem să obținem rezultate, trebuie, așa cum spuneam mai devreme, să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Iar asta, asta este adevărata provocare. Să nu rămână nimeni în urmă. Fie că e vorba despre companii sau despre țări sau despre mm, lucrători. Niciun lucrător nu trebuie să, să-și piardă locul de muncă. Această ambiție poate să fie atinsă doar cu sprijinul uh, oamenilor pentru a putea să operăm schimbările de care avem nevoie în societatea noastră Trebuie să vedem care sunt consecințele economice ale impactului social și economic pe care le vor avea, le vor avea toate aceste măsuri. Acum se face o propunere, a, acum avem o propunere privind pactul ecologic european, iar Parlamentul ca ă, în calitate de colegiuitor va evalua propunerea Comisiei în următorii ani și ne așteptăm să, să să se dea 50 de propuneri legislative care să concretizeze acest efort legislativ. Iată de ce avem nevoie de statele membre și de ce trebuie să avem cu toții aceleași priorități, să fim pe aceeași lungime de undă. Schimbările de care, pe care le dorește Europa pentru a putea face față acestei provocări fac necesară dimensiunea socială, ce nu trebuie să fie uitată, combaterea inegalității care trebuie să meargă mână în mână cu aceste schimbări. Provocările de mediu pot fi eh, rezolvate doar dacă doar dacă reducerea inegalității va fi în miezul acțiunilor noastre. Problemele eh, de mediu și inegalități, inegalitatea uh, reprezintă punctele noastre de referință care ar trebui să ne îndrume întotdeauna când încercăm să facem față acestor provocări. Am toată încrederea că raportorii noștri, eh, oratorii noștri și oaspeții noștri de astăzi vor ehm, ridica foarte multe aspecte cruciale ce ne vor permite să înțelegem mai bine situația. Vom putea să, aveam, să avem o discuție și acasă, în circunscripțiile noastre, pentru a putea să depășim uh, această situație de mediu deprimantă cu care ne confruntăm la ora actuală și să îmbunătățim lucrurile. Vă urez uh, mult succes în activitatea noastră și așteptăm cu nerăbdare rezultatele dezbaterii noastre dezbaterii voastre, domnule președinte. Vă urez mai ales dumneavoastră mult succes și sper că veți colabora cu noi nu numai pentru consolidarea Uniunii Europene, dar și pentru a consolida capacitatea statelor membre și a tuturor statelor membre pentru a, ne, pentru a le ajuta, pentru a ajuta toată lumea să se ridice la înălțimea provocărilor. Vă mulțumesc! Poștani prețednice Europskog parlamenta, gospodine... Domnule președinte Sassoli, stimați deputați din Parlamentul European și din Parlamentele Naționale, uh, stimați invitați, doamna Navarro, domnul Carney, domnul Ryder, domnule Winkler, vicepreședinte, vice secretar al un, uh, Parlamentului European, stimați uh, membrii ai Comitetului Regiunilor și ai Comitetului Economic și Social, uh, în numele Parlamentului Croației și în numele meu personal vă urez bun venit azi. Mă bucur să văd că, în contextul dezbaterilor pe marginea Pactului Ecologic European, lupta împotriva schimbărilor climatice și efectele la nivel bugetar, economic și social în Uniunea Europeană sunt în centrul discuțiilor noastre de astăzi. Suntem cu toții de acord. Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm astăzi. Și generația noastră are o responsabilitate deosebită în acest sens. Uniunea Europeană cu 10% din emisiile globale de dioxid de carbon are o responsabilitate azi. Trebuie să devină lider global în lupta împotriva schimbărilor climatice prin tranziția energetică spre folosirea de surse de energie regenerabilă și spre neutralitate climatică până în anul 2050, așa cum s-a spus deja, așa cum a spus deja domnul președinte Sassoli. Cred că suntem cu toții de acord. Pactul ecologic european ne aduce pe toți într-o lume nouă, într-un nou ciclu al schimbării. Noul plan, noul pact ecologic european reprezintă un proces de transformare al economiei europene. Tranziția de mediu aduce un potențial important pentru de creștere economică, aducând uh, o modificare a piețelor de muncă, inovare, tehnologie, noi uh, șanse Uh, de afaceri și de ocupare. În același timp, trebuie să înțelegem că statele membre nu pornesc toate de la același nivel în această tranziție către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. De aceea, uh, un element cheie aici este ca această tranziție să fie justă și echitabilă, așa cum a spus și domnul președinte Sassoli, astfel încât cu toții să ne bucurăm de condiții egale de concurență în acest proces. Și pentru aceasta va fi nevoie de finanțare publică și privată și de investiții. Și atunci când purtăm negocierile pe marginea noului cadru financiar multianual, trebuie să ținem cont de acest lucru. Așadar, esențial în acest proces este mecanismul pentru o tranziție justă. Acest mecanism va mobiliza, se crede, uh, aproximativ 100 de miliarde de euro pentru regiunile care vor suporta cea mai mare parte din costurile tranziției către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. Acest proces reprezintă și o schimbare sistematică a mentalităților și a stilului de viață Uh, pe care le cunoaștem astăzi. Deci nu va, nu va fi ușor și cu toții va trebui să facem eforturi uh, susținute. Dragi colegi, Croația este o țară cu bogate resurse naturale și recunoaștem importanța acestui plan ambițios. Obiectivele acestui plan ambițios au fost deja incluse în planul nostru de dezvoltare energetică pentru 2030 și în perspectivele pentru 2050, care uh, integrează și Planul Național pentru Energie. Punem accentul asupra securității energetice și, de asemenea, asupra unei dezvoltări durabile din punct de vedere energetic, prin care să, creștem, să scădem consumul și emisiile de dioxid de carbon. În ceea ce privește utilizarea energiilor regenerabile, suntem peste media europeană, uh, și, de asemenea, în ceea ce privește obiectivul de emisii de dioxid de carbon per capita. Uh, aproximativ 30% din nevoile noastre de energie sunt uh, obținute, sunt uh, acoperite din energii regenerabile și avem obiectivul să ajungem la peste 40% utilizarea energiei regenerabile, fiind astfel pe primul loc în Uniunea Europeană. Și sigur luăm în considerare și aspectele economice și sociale în planurile noastre. Vrem să venim în întâmpinarea îngrijorărilor cetățenilor noștri cu privire la costurile acestei tranziții. Pentru aceasta vom elabora un program special de măsuri Uh, energetice care vizează gospodăriile dezavantajate, care să poată astfel să facă față tranziției. Vă mulțumesc pentru atenție și vă rog să-mi permiteți să vi-l prezint pe primul nostru vorbitor, domnul Mark Harney, uh, trimis special al uh, Națiunilor Unite pe probleme de acțiune climatică și finanțe. Domnule Carney, aveți cuvântul. Uh, thank you very much, Mr. Speaker. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte, pentru onoarea acestei invitații. Eu vreau să vorbesc în principal despre modalitatea în care sectorul privat poate să amplifice și să promoveze Uh, eforturile publice. În primul rând, vreau să vă spun că, dată fiind, clima, uh, dată fiind uh, criza climatică și așteptările cetățenilor noștri, anul 2020 trebuie să fie un an al acțiunii. Și conferința păților 26, care va fi găzduită de Regatul Unit și de Italia, va fi o oportunitate critică pentru a ne ajuta să punem aceste emisii pe o traiectorie către uh, o economie zero, uh, cu zero emisii, așa cum se cere în acordul de la Paris. Știți foarte bine că această tranziție poate să reprezinte cea mai mare oportunitate comercială a timpurilor noastre. Obiectivul nostru pentru COP26 este foarte simplu. Vrem să ne asigurăm că toate deciziile financiare iau în considerare schimbările climatice. Fie că e vorba de decizii ale guvernelor, ale uh, instituțiilor financiare internaționale, băncilor de dezvoltare multilaterale și mai ales deciziile care se iau în sectorul privat. Strategia noastră pentru COP26 începe cu o teză simplă dat fiind faptul că zero emisii este obiectivul nostru și vreau să felicit Parlamentul uh, European uh, și Uniunea Europeană pentru acest obiectiv care este acum asumat și preluat de către uh, multe alte zone din lume, trebuie ca fiecare bancă, fiecare companie, fiecare companie de asigurări, fond de pensii și investitori trebuie să își revizuiască planul în vederea acestei tranziții. Uh, și trebuie să identificăm oportunitățile și cele mai mari riscuri și trebuie să facem pentru aceasta progrese cu privire la raportare, la riscuri și la randamente. Iar aici, contribuția și poziția de lider a Uniunii Europene și poziția și contribuția acestui Parlament va fi decisivă. Sigur, se știe vechea zicală, ceea ce se poate măsura, se poate gestiona. La Paris, acum câțiva ani, uh, la uh, chemarea liderilor G20, s-a, stabil, s-a înființat uh, un organism numit TCFD, care este uh, condus de către companii din sectorul privat. Și 18 luni mai târziu, la uh, summitul de la Hamburg, acest organism și-a uh, făcut recomandările cu privire la riscurile financiare legate de climă. E vorba de uh, uh, de companii și de bănci, asigurători, fonduri de pensii cu uh, o balanță contabilă de 130 de trilioane de, de dolari care sunt vizate de aceste recomandări. Obiectivul pe o piață globală este ca aceste angajamente să fie cât mai cuprinzătoare și cât mai consecvente posibil. Încă o dată vreau să felicit poziția de lider a Uniunii Europene. Comisia a adoptat orientări anul trecut cu privire la raportarea informațiilor legate de climă și săptămâna luna trecută vicepreședintele Dombrovskis a anunțat faptul că cerințele de raportare pentru companii vor reprezenta o piatră de temelie a strategiei de finanțe sustenabile a Uniunii Europene prin revizuirea directivei cu privire la raportarea nefinanciară. Și vreau să vă îndemn să folosiți uh, și activitatea și recomandările TCFD, pentru că acestea au devenit un standard pentru informații consecvente, utile și eficiente. Include recomandări cu privire la guvernanță, strategie, gestiunea riscurilor, uh, precum uh, și indici și obiective și reprezintă cele mai bune uh, Uh, experiențe ale sectorului privat, pentru că sunt cuprinse aici uh, punctele de vedere ale companiilor care trebuie să își dezvăluie informațiile pentru a avea acces la finanțare este uh, recomandările TCFD sunt susținute de marile bănci publice de uh, toate uh, de Consiliul Internațional de Afaceri, aici sunt 140 de directori executivi uh, și foarte recent uh, s-a anunțat și la UNPRI uh, uh, că toți cei de 2275 de semnatari trebuie să adere la recomandările TCFD. Așadar, acesta este un cadru foarte eficient în ceea ce privește dezvăluirea informațiilor. Sigur că cel de-al doilea pas către un sistem financiar sustenabil necesită o mai bună gestionare a riscurilor, uh, ceea ce uh, înseamnă că toate companiile trebuie să meargă dincolo de dezvăluirea informațiilor și trebuie să evalueze planurile uh, să-și reevalueze planurile pentru a gestiona tranziția. E nevoie de niște teste și Banca Angliei anul trecut a fost prima autoritate de reglementare care a făcut teste de stres în marile bănci din Anglia pentru a asigura că uh, au posibilitatea să meargă pe această uh, tranziție, cale de tranziție climatică evitând uh, scenariul uh, catastrofal al continuării fără niciun fel de schimbări, uh, și, sigur, țintind acest ideal uh, al tranziției către zero emisii până în 2050, aceste teste de stres au arătat, că, au arătat care sunt băncile și companiile care sunt pregătite pentru această tranziție și, de asemenea, aceste teste uh, vor arăta care sunt uh, acele instituții care nu respectă aceste cerințe. Banca Angliei colaborează cu 50 alte de bănci și autorități de, supra- de supraveghere din întreaga lume pentru ca tehnologia pentru testele de rezistență să fie disponibilă uh, la nivel global. Va fi publicată în primăvară și uh, șase uh, bănci centrale din sistemul european și uh, Autoritatea Bancară Europeană și uh, Comitetul pentru Riscuri Sistemice sunt uh, implicate în, uh, în gestionarea, în uh, elaborarea acestor uh, teste de rezistență, care vor crește reziliența sistemelor noastre bancare și vor maximiza impactul politicilor de mediu. Trecând la cel de-al treilea element care se referă la randamentul financiar. După cum am spus, tranziția către zero emisii este oportunitate extraordinară și ea va afecta fiecare sector al economiilor noastre, ceea ce înseamnă că nu e suficient doar să susținem tehnologiile ecologice. Companiile care fac tranziția trebuie să fie încurajate și răsplătite. Și mai mult decât atât, oamenii cer tot mai mult schimbări climatice, prin urmare, cei deținătorii de active trebuie să dezvăluie informații cu privire la modul în care sunt investiți banii cetățenilor, dacă ei sunt investiți conform cu valorile lor. Și abordările de până acum nu au fost adecvate, pentru că sistemele de măsurare, așa numitele sisteme de măsurare ESG, care au fost utile, dar nu vorbesc prea mult despre uh, schimbările climatice. Amprenta de carbon nu este folosită suficient uh, într-un mod vizionar. Și de aceea uh, salut activitatea la nivel european cu privire la taxonomie. Este un pas important Însă eh, nu este suficientă finanțarea pentru activitățile ecologice profunde eh, sau eh, cele foarte ecologice. Avem nevoie de toate tipurile de activități ecologice, indiferent de, de rata de nivelul până la care ele sunt ecologice pentru a susține toate companiile care fac eforturi în această tranziție. Și există mai multe modalități prin care cei uh, care au capital pot să uh, evalueze nivelul de pregătire de tranziție. În primul rând, trebuie, uh, se, pot, uh, se poate verifica măsura în care sunt aplicate recomandările TCFD, asta ar fi un prim pas. Apoi, un alt pas ar fi acela că ar trebui să se verifice uh, dacă se fac investiții în companii sau dacă ești o bancă, dacă oferi credite unor companii care fac tranziția către zero emisii. Apoi, obiective pe termen scurt pentru măsurarea progresului sunt importante. Apoi, detalii privind guvernanța, mai ales în ceea ce privește uh, legătura dintre succes și uh, remunerarea uh, directorilor și Sigur, un sistem de măsurare care să, uh, să capteze și să poată să identifice uh, potențialul portofoliului în ceea ce privește uh, schimbările climatice sau combaterea acestora. În momentul de față există deja mai multe companii cum, europene, cum ar fi AXA și Alianț, care deja au început să dezvăluie în mod voluntar aceste informații. Și pentru COP26 intenționăm să folosim succesul alianței uh, uh, Net, Zero, Net Zero Asset Owner, Climate Action 100 Plus și UNPRI pentru a uh, construi o coaliție cât mai amplă de deținători de active și de, uh, de administratori de active care să uh, pună accentul pe această tranziție în uh, activele, în felul în care gestionează activele. În încheiere, uh, vreau să vă spun că eforturile dumneavoastră dau Uh, rezultate. Ele au succes. Există o combinație uh, a problemei schimbărilor uh, climatice, climatice creșterea presiunii publice, Uh, care duc la așteptări de schimbare și sistemul financiar global se schimbă foarte rapid. Așa cum mi-au spus uh, mai mulți directori de bănci uh, importante recent, um, finanțele sustenabile sunt noul internet, o schimbare structurală care va afecta fiecare companie și fiecare deținător de active. Dar trebuie să facem mai multe. Pentru că am văzut niște prim pași bineveniți, care însă necesită coordonarea la nivel de guverne și parlamente. Deci sectorul public are un rol foarte clar de coordonare a energiilor acestora. Apoi, știți că există o limită de timp uh, și finanțele publice sunt în continuare foarte bine implicate, dar ele sunt limitate. Am văzut foarte clar care sunt uh, calculele cu privire la potențialul uh, încălzirii globale și deocamdată calculele ne arată că dacă mergem înainte ca și până acum, ajungem la peste 3,7 grade față de nivelurile preindustriale. Uh, așteptarea publicului este în continuare uh, mai mare decât acțiunea publică, uh, decât acțiunea din partea guvernelor și de aceea e nevoie de soluții mai simple. Uh, oamenii vor cere să se, uh, să se mute fondurile de la companiile care uh, investesc în activități care fac rău mediului. Sper ca toate eforturile de până acum și toate recomandările să poată fi folosite uh, și uh, conferința părților Uh, să fie folosită ca un forum unde să se, uh, să se uh, ia toate aceste provocări și să fie transformate în oportunități. Mulțumesc! So, good morning everyone. Uh, Bună dimineața tuturor. Eu voi prezida restul uh, reuniunii noastre și mă interesează cele 50 de nuanțe de gri ale domnului Marconi. Uh, iată că acum putem trece la următorul vorbitor și am să dau cuvântul directorului general al Oficiului Internațional al Muncii, timp de 10 minute. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Vreau să încep prin a mulțumi Parlamentului și președinției croate pentru oportunitatea de a lua cuvântul astăzi. De-a lungul istoriei, organizațiile internaționale ale muncii au fost încurajate, inspirate de cooperarea cu Parlamentul cu Uniunea Europeană și a fost uh, posibil uh, să avem această colaborare de succes pentru că ne bizuim pe valori comune cu justiție socială, solidaritate, echitate, măsuri sociale, parteneriat, dialog și de asemenea faptul că am fost în măsură să facem față noilor oportunități și să avem ambiții asemănătoare avem o muncă îndreptată înspre viitor. Împreună cu Parlamentul European, noul Parlament European, noua Comisie, avem un program de lucru ambițios și dorim să reînnoim această cooperare pentru a face față provocărilor și să construim un viitor mai bun și mai durabil în lume și în Europa. Pentru noi este deosebit de important faptul că în uh, octombrie anul trecut Consiliul European a salutat declarația OIM în ceea ce privește uh, rezultatele conferinței din iunie și notăm cu satisfacție faptul că uh, există o abordare centrată pe ființa omenească Pactul ecologic este pentru Comisia Europeană un punct pivotal în noua sa strategie uh, de muncă pe viitor și, de asemenea, și în relațiile sale uh, cu uh, parteneri externi. Există în continuare câteva persoane care sunt de părere că încălzirea climatică nu este rezultatul activității omenești, dar nu putem să uităm faptul că această activitate este legată de fapt de muncă, e muncă. Deci ține de activitatea întreprinderilor noastre. E adevărat, s-a spus că suntem un pic în urmă. Uh, de Secretariatul General al Națiunilor Unite ne amintește permanent și periodic acest lucru. Uh, COP25 de la Madrid uh, ne-a demonstrat faptul că în continuare întârziem înregistrări. Deci munca noastră trebuie să fie văzută între acum și 2050 câte 30, cam 32 de milioane de locuri de muncă vor fi pierdute în fiecare an din cauza activităților legate de uh, schimbările climatice și proiecțiile pentru 2030 sugerează că o, o atitudine business as usual ar duce la 2% de pierderi din totale activităților omenești pentru că va fi prea cald să poți munci în anumite locuri, în anumite momente. Deci asta ar fi echivalentul la 72 de milioane de locuri de muncă cu normă întreagă. Deci ne aflăm acum într-un moment uh, de cotitură, un punct de cotitură um, și uh, opinia publică, de asemenea, uh, se află la acest punct de cotitură. Guvernele, lucrătorii, angajatorii, cu toții vor trebui să aleagă între locuri de muncă, creștere și dezvoltare pe de o parte și dezvoltare durabilă din punct de vedere climatică pe de altă parte. Dar vestea, avem o veste bună, pentru că acum putem să depășim această, această dilemă. Nu numai s-a înțeles faptul că uh, nu putem avea locuri de muncă pe o planetă moartă, dar mai mult decât atât e nevoie de o tranziție către neutralitatea carbonă Uh, pe carbon. OIM e de părere că există un potențial de 18 milioane de locuri de muncă noi uh, care să fie create până în 2030. Deci 18 ar fi create, 24 ar fi pierdute dacă am, face, uh, am avea atitudinea potrivită. Și apoi creșterea ar fi de 2,3 grade în Europa, ceea ce ar putea duce la crearea a noi uh, locuri de muncă în uh, uh, construcții, manufactură și energie regenerabile. Acest scenariu alternativ comparativ cu apocalipsa este seducător, vrem să credem în el, dar nu, va, nu se va materializa doar așa cu gânduri frumoase și încredere. E nevoie de asemenea și de acțiune la nivel politic. Și aici intervine pactul ecologic. Aș vrea să subliniez foarte rapid două trăsături ale acestui pact care, după părerea mea, sunt cruci cruciale pentru a fi încununat de succes. Mai întâi, Europa se angajează spre o tranziție justă. Președintele Sassoli a subliniat faptul că europenii nu sunt cu toții pe picior de egalitate având în vedere criza ecologică și că provocările climatice uh, și inegalitatea aceasta poate, pot fi rezolvate doar dacă lucrăm la oaltă. De aceea, strategia europeană consideră că oamenii trebuie să fie punctul central al acestei strategii, cu accent pus pe lucrători, pe întreprinderi, pe industriile care se confruntă cu provocările cele mai mari. Și nu pot decât să subliniez încă o dată cât de important este acest lucru. După părerea mea, o tranziție, uh, dacă nu este justă, nu va avea loc, pentru că, în fond, e vorba de o opoziție politică care, până la urmă, îi va pune capăt. Și uh, au apărut astfel de tendințe în ultima vreme, în ultimele luni. Apoi, Dacă nu am ajunge la acea rezistență, ar fi o adevărată sinucidere, dar ar fi oare de surprinzător ca milioane de oameni în viața lor de zi cu zi Uh, sunt îngrijorați de felul în care uh, vom lua măsuri pentru a preîntâmpina moartea planetei. Cetățenii nu pot fi pur și simplu lăsați uh, de izbeliște în această dilemă imposibilă. Și s-a auzit mesajul și acum am început să acționăm. În septembrie anul trecut, summitul global pe schimbări climatice a lansat un nou plan de acțiune și OIM în acest sens asigură leadership-ul. Avem 26 de țări care deja au semnat pentru a se angaja spre o tranziție justă și pentru a face parte din acel plan global uh, de tranziție. Și ceea ce face Uniunea Europeană cu acest pact ecologic se face și la nivel mondial. Este primul pas pentru a asigura strategia de dezvoltare durabilă până în 2030. Și Uniunea Europeană este pe ferm angajată în această direcție. Și dorința noastră este să nu lăsăm pe nimeni de izbeliște în această tranziție înspre neutralitate climatică. Și dacă vrem așa, atunci nimeni nu trebuie să fie lăsată pe din afară în momentul în care uh, schițăm această strategie. Avem un pilon al drepturilor sociale. Accentul se pune pe rolul partenerilor sociali și aceștia trebuie să... și a, ei sunt în centrul atenției și în cadrul OIM. Mai mult decât atât, pactul ecologic subliniază că tranziția va necesita investiții masive și, deci, e nevoie de finanțare. Și facem acest lucru printr-o combinație de finanțare publică și finanțare privată și prin fonduri de, afectate acestor tranziții. Și pentru factorii de decizie europeni, ei sunt uh, cei care vor trebui să vadă dacă fondurile propuse sunt suficiente. Dar și aici, acțiunile globale trebuie să oglindească inițiativele europene și uh, faptul că domnul Marconi este în trimisul special al uh, Națiunilor Unite pentru aceste chestiuni de finanțare ecologică, eu cred că e deja o garanție în sine. Ați auzit prezentarea sa. Aș mai avea doar un punct de subliniat comparativ cu ce a spus dânsul. Uh, acest lucru a fost uh, dezbătut de asemenea și în cadrul OIM economiile în curs de dezvoltare, emergente, care sunt mare parte din numărul nostru de membri, precum și Europa și alte țări, au ajuns la acel nivel de prosperitate uh, prin uh, uh, activități care sunt foarte intense, foarte consumatoare de carbon. Dar acum acest lucru nu se mai poate face și mesajul a fost înțeles. Iar țările în curs de dezvoltare și emergente sunt cele mai afectate de schimbările climatice. Dar acest lucru este însoțit și de o convingere convingere puternică și anume că nu putem lăsa aceste țări în urmă, Trebuie să le ajutăm, trebuie să finanțăm uh, proiecte alternative și tocmai de aceea pactul acesta ecologic va trebui să pună accentul și pe acțiunea externă a Uniunii Europene, pe politicile externe, pentru că altfel uh, nu vom avea nimic de câștigat într-o Europa fără uh, carbon dacă restul lumii se biză în continuare pe energii fosile. Și să combinăm, deci, aceste finanțări cu uh, măsurile durabile. Și acest lucru nu a fost întotdeauna posibil de făcut până în prezent. Acum trebuie să trecem acest test al credibilității și, într-adevăr, să-i convingem pe oameni că, iată, au posibilitatea unui viitor mai bun într-o lume neutră din punct de vedere al carbonului și în domeniul muncii. Și vreau să vă spun uh, o anecdotă de deci, ce atât de importantă. În 2008, când a avut loc uh, COP14 în Polonia, am discutat cu sindicaliști din domeniul minier din Polonia, de referitor la minele de cărbune, care acum sunt închise. Și am vorbit atunci despre tranziția către neutralitate și uh, abandonarea energiilor fosile. Și pot să vă spun cu mare certitudine că atunci nu i-am convins. Și uh, poate nici eu nu eram chiar așa de convins. De ce? Pentru că nu puteam să propun alternativă perspectivă credibilă. Nu se vorbea de tranziție justă, nu se vorbea de investiții, nu era niciun viitor pentru ei. Și iată genul de greșeli pe care nu ne mai putem permite să le repetăm. Avem nevoie de uh, o tranziție credibilă pentru un viitor mai bun și declarația OEM în acest sens oferă această posibilitate cu programe de investiții în capacitățile noastre umane, în instituții pentru a lucra spre un viitor mai bun și astfel sunt convins că Uniunea Europeană și OEM vom avea o bază puternică de colaborare pentru a aprofunda de altfel această cooperare uh, istorică uh, pe chestiunea deosebit de importantă a schimbărilor climatice. Vă mulțumesc pentru atenție, doamna președinte. Hvala lijepa. Ja bih sada pozdravio... Mulțumesc foarte mult. Aș dori acum să dau cuvântul următorului vorbitor, doamna Emma Navarro, uh, președinta a Băncii Europene de Investiții. Doamna Navarro, aveți cuvântul timp de 10 minute. Good morning, and I want also to start... Mulțumesc, aș dori și eu, la rândul meu, să vă mulțumesc pentru această invitație și să recunosc rolul uh, cheie al Parlamentului European și al Parlamentelor Naționale în tranziția pe care o lansăm acum, în așa fel încât Europa să fie primul continent uh, neutru din punct de vedere al uh, carbonului în lume. Destinația e clară. Neutralitate cu o tranziție corectă, echitabilă și care nu lasă pe nimeni în urmă. Și exact asta așteaptă și cetățenii cetățenii, mai ales tânăra generație. Asta ne cer din ce în ce mai mult. Măsuri urgente pentru a veni în întâmpinarea eh, situației de urgență climatică. Acum pregătim foaia de parcurs pentru a face acest lucru. Pactul ecologic european și cât de curând și legislația aferentă ecologică ne vor oferi certitudine în așa fel încât să ne menținem Uh, capul. Ne am, angajăm într-o adevărată călătorie și e clar că această călătorie va fi plină de provocări și de alegeri uh, grele. Decarbonizarea economiilor noastre este un proces complex care va necesita o transformări profunde ale economiilor noastre, ale stilului nostru de viață. Așa cum a spus domnul Carne, finanțarea va fi un element cheie pentru a putea opera această tranziție. Și aceasta este și uh, miezul intervenției mele astăzi. Rolul finanțării și ce poate face Banca Europeană de Investiții pentru a susține eforturile europene în, um, ca și partener cheie în implementarea pactului ecologic. Există o discrepanță de investiții și e nevoie de investiții masive pentru a decarboniza economiile noastre și pentru a dezvolta noi tehnologii care sunt absolut cheie pentru a facilita această transformare. Comisia Europeană uh, e de părere că realizarea țintelor noastre pentru 2030 la nivel climatic va reprezenta investiții de 260 de milioane de euro suplimentar în fiecare an și această cifră nici măcar nu ține seama de planurile noastre în cadrul pactului ecologic pentru a spori reducerile emisiilor și țintele aferente pentru a ne îndeplini obiectivele de mediu. Este clar că nu putem să facem în mod izolat fața acestor nevoi investiționale. Întreprinderile, gospodăriile vor trebui să găsească surse de finanțare și pentru asta e nevoie de un sistem financiar care să poată oferi acele fluxuri de capital acelor proiecte durabile, un sistem care să țină seama de uh, Uh, considerente climatice și care să poată să îndrume pe investitori înspre proiectele potrivite. Deci, pe scurt, avem nevoie de acel coeficient de durabilitate care se află în mijlocul uh, metodei noastre investiționale și, în acest sens, Uniunea Europeană este lider Există diferite inițiative de finanțare care vor permite astfel investitorilor să aibă claritate și le vor permite să ia decizii în cunoștință de cauză referitor la uh, inițiative durabile. Aceste inițiative ne vor permite să avem dat, la dispoziție date fiabile, să avem un set comun de uh, indicatori absolut necesar, nu numai pentru investiții ecologice, dar și pentru a preîntâmpina fărâmițarea pieței de capital în Uniunea Europeană. Taxonomia Uniunii Uniunii Europene este un, un pas critic, cheie, pentru a preîntâmpina astfel de situații pe piață și cum putem susține taxonomia la nivel tehnic. BEI salută acordul politic uh, obținut în decembrie de către colegiuitor. Noi suntem deja gata să utilizăm taxonomia și vom continua să consiliem uh, și mai, mai pe departe în dezvoltarea actelor delegate pentru noile platforme pentru finanțare durabilă. Dar, dincolo de cadrul legislativ, observăm deja semne bune în domeniul financiar. Fi, uh, gestionarii de active uh, din ce în ce mai mult fac apel la acești factori de guvernanță și uh, de uh, ecologici în momentul în care își schițează strategiile investiționale. Și există din ce în ce mai multe active care Uh, fac față riscurilor climatice. Băncile centrale, supraveghetorii, de asemenea, integrează aceste riscuri climatice în mandatele lor investiționale și, deci, pregătesc deja testele de rezistență um, climatică. Clima va fi un element important în revizuirea politicilor uh, uh, BCE monetare, așa cum s-a spus în mai multe audieri în fața acestui Parlament. Băncile publice și băncile multilaterale uh, pot fi de asemenea un instrument important pentru a mobiliza investițiile necesare pentru finanțarea tranziției. Aceste fonduri, acest capital poate fi dirijat înspre investiții durabile care au potențial, care au, uh, uh, sunt promițătoare. Îi putem îndruma pe uh, investitori uh, în această direcție, iar uh, atenuarea riscurilor, instrumentele aferente ne pot permite să transformăm anumite proiecte care par riscante în proiecte mai atrăgătoare, în așa fel încât acestea să fie gata pentru a fi Uh, um, realizate și uh, pentru ca investitorii să le poată finanța. Direcția în care mergem este foarte clară. Ne uh, angajăm în mod ferm să susținem pactul ecologic european, să finanțăm tranziția în așa fel încât să avem un viitor cât mai rezistent din punct de vedere climatic. Noi suntem Banca Uniunii Europene și e vorba de investiții critice pentru bunăstarea noastră, pentru viitoarea noastră prosperitate și suntem gata să le susținem. Dar uh, să știți că nu începem de la zero. De multă vreme, acțiunile climatice au fost o prioritate în activitatea noastră, um, având în vedere leadership-ul european în domeniu. Încă din 2012 am oferit peste 170 de miliarde de euro uh, ca și finanțare pentru acțiuni climatice și pentru proiecte de mediu și asta la nivel global. Astfel am susținut peste 600 de uh, milioane de uh, investitori uh, și am devenit unul dintre uh, partenerii cei mai importanți în finanțarea schimbărilor climatice. Munca noastră este de asemenea vizibilă și în piața de obligațiuni, care are un potențial imens, o piață care uh, a fost lansată deja încă în 2007 și noi am contribuit la dezvoltarea sa. În ciuda acestor, uh, acestui istoric, este clar că provocările cu care ne confruntăm astăzi necesită din partea noastră ambiții și mai mari. Business as usual nu mai este o opțiune și tocmai de aceea, în noiembrie anul trecut, am hotărât să ne consolidăm angajamentele noastre climatice și să reafirmăm rolul nostru ca și o bancă pentru uh, contracararea schimbărilor climatice. Rolul nostru este clar. Vrem să sporim finanțarea de mediu și ecologică până la 50% din activitățile noastre până în 2025, scopul fiind să susținem un trilion de euro de investiții în aceste obiective globale în, următoarea, uh, de, în următorul deceniu, care va fi un deceniu critic. Da, e o țintă plină de provocări, dar fezabilă. Anul trecut am finanțat peste 21 de miliarde de euro în proiecte de climă și uh, care reprezintă 34% din uh, capacitatea noastră de acordare a creditelor, ceea ce deja un punct bun de plecare. Al doilea angajament al nostru este să aliniem toate activitățile de finanțare pe principiile uh, exprimate în acordul de la Paris. Uh, până la sfârșitul lui 2020. Asta e foarte important pentru că nu are sens să faci multe acțiuni uh, uh, climatice pe de o parte dacă pe de altă parte contracarezi acele eforturi. Deci în acest context am hotărât să nu mai finanțăm proiecte energetice bazate pe uh, energii fosile tradiționale și gaz natural până în 2021 și suntem prima bancă multilaterală care a portat, a adoptat o astfel de abordare. Un aspect critic al noi noastre noastre strategii de climă este tocmai sprijinul acordat unei tranziții juste. La sfârșit, la urma urmei, acțiunile climatice și tranziția justă trebuie să fie considerate drept cele două fețe ale aceleiași monede. Și așa cum s-a mai spus astăzi, vom avea șanse de succes în obiectivele noastre ambițioase de mediu doar dacă venim cu sprijin pentru cei care au, sunt cei mai afectați și dacă ne asigurăm că întreagul proces uh, nu lasă pe nimeni de izbeliște pentru o instituție precum BEI, care a fost uh, creată tocmai pentru a promova uh, coeziunea economică și socială în Europa, această dimensiune socială este foarte importantă. Tocmai de aceea Vom fi și un partener cheie al Comisiei Europene în implementarea mecanismului de tranziție justă care a fost recent prezentat. Vom mobiliza investiții publice și private care vor fi în beneficiu cetățenilor și lucrătorilor în regiunile care depind cel mai mult de energii fosile. Și într-un fel e ceva pe care am tot făcut-o deja de multă vreme cu investițiile noastre pentru a sprijini restructurarea fostelor regiuni bazate pe cărbune. Uh, banca noastră este ferm hotărâtă să lucreze din greu pentru a ne îndeplini rolul ce ne revine în pactul ecologic european și suntem gata să colaborăm cu instituțiile europene, cu statele membre care sunt partenerii noștri pentru a spări investițiile, pentru a susține tranziția justă înspre economii și viitor neutre din punct de vedere al cărbunelui și vom susține în continuare și alte țări în afara Uniunii Europene pentru uh, a, a finanța eforturile lor de adaptare. Evident, tranziția va avea avea un cost, dar dacă nu facem nimic, costurile vor fi și mai mari și în ciuda provocărilor nu trebuie să uităm faptul că uh, aceste investiții reprezintă tot atâtea oportunități și trebuie să profităm de aceste dobânzi foarte scăzute din punct de vedere istoric pentru a ne moderniza economiile și pentru ca acestea să fie și mai durabile. Așa că noi ne bizuim pe leadership-ul dumneavoastră de-a lungul întregii călătorii. Mulțumesc! doamnă Navarro. You've Mulțumesc, Navarro. Iată, am ascultat pe cei trei uh, oratori, uh, domnului Rainer, principalul nostru uh, vicepreședinte, va părăsi prezidiul. și domnul Domnul Milosevic este alături de noi um, și vom uh, colabora foarte strâns în acest schimb de păreri. Vom avea ceva timp la dispoziție, va putea lua cuvântul toată lumea. Acum dau cuvântul uh, domnului Cava, președintelui uh, Comisiei Envi, pentru a începe contribuțiile de astăzi din sală. Dacă îmi dați voie, o să vorbesc franceză, fiindcă avem interpretare. Doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult de acest schimb de părere. Astăzi am ascultat cu mare atenție intervențiile care au avut loc și aș dori ca în câteva minute să vă spun care este starea Parlamentului European în ceea ce privește pactul ecologic. Majoritatea covârșitoare consideră că acest pact ecologic trebuie să fie credibil și echitabil. Credibil înseamnă credibilitate, mai ales din punct de vedere financiar. Am sprijinit uh, din plin uh, uh, trans, transformarea BEI într-o bancă climatică și s-a bucurat și, um, și acțiunile președintelui pentru a transforma BEI într-o bancă ecologică au fost susținute întotdeauna de Parlamentul European. Și uh, am luat măsuri pentru a ajunge la această taxonomie despre care vorbea doamna Navarro mai devreme, care este uh, care este gramatica europeană pentru toate piețele financiare și pentru bănci, cum ar fi uh, bănci ca BEI, dar și pentru băncile centrale, toți actorii care participă la finanțarea economiei. Uh, Credibilitatea înseamnă și bugetul european astăzi, care acum este în curs de negocieri. Iată de ce Parlamentul European face presiuni de, spre a avea resurse proprii ecologice care să financeze această tranziție și ne dăm seama că o parte foarte importantă a credibilității acestui pact ecologic ține de elementele financiare și puteți să fiți siguri că se mobilizează o majoritate a grupurilor politice din Parlamentul European pe marginea acestui dosar. Al doilea element al credibilității credibilității îl reprezintă credibilitatea industrială fiindcă putem să facem noi planuri, putem să avem obiective extraordinare, neutralitatea carbon, de carbon 2050, um, o scădere a um, emisiilor cu 55% până în 2030, dar dacă nu avem elementele industriale și lanțul de valori, atunci aceste obiective nu valorează nici cât o ceapă de gerată. Iată de ce astăzi lucrăm din plin cu Comisia Europeană pentru a pune la punct această strategie industrială. Ce înseamnă o bază industrială europeană? puternică și uh, neutră din punct de vedere al carbonului. Ce înseamnă asta pentru industria auto? Ce înseamnă asta pentru industria siderurgică, industria cimentului și așa mai departe, pentru toate sectoarele industriale ale Uniunii Europene, unde Europa joacă un rol important la nivel mondial și trebuie ca lucrurile să rămână așa. Deci Parlamentul European sprijine și unul dintre dosarele care va sosi în curând, așa nume mecanismul de ajustare a carbonului la, fr- la frontieră pentru a face în așa fel încât dacă prețul la carbon va crește și se va întâmpla acest lucru și dacă constrângerile de mediu vor, uh, se vor spori și acest lucru se va întâmpla, este limpede că acest lucru este deja în proces uh, uh, în desfășurare, trebuie să existe un mecanism care să, să asigure un teren echitabil pentru industriile noastre, fiindcă altfel există riscul de, deloc, de, de relocare a dioxidului de carbon și a lucrurilor de muncă. Există o credibilitate deci industrială și financiară, așa cum vă spuneam. Și a, apoi intră în discuție justiția. Domnule Raider, ați vorbit despre fondul de tranziție justă, mecanismul de tranziție justă. Dacă mm, Europa um, are un acest mecanism, este pentru că noi l-am cerut. Parla- acest uh, mecanism vine de la Parlamentul European și are două scopuri, mai întâi o justiție socială și una teritorială. Iar acest mecanism uh, trebuie, după părerea noastră, să țintească regiunile care au cea mai mare nevoie de el și să fie în egală măsură un contract. Nu doar uh, subvenții, nu doar uh, bani oferiți fără nicio contrapartidă. Trebuie să meargă mână în mână cu un plan local, teritorial, regional de tranziție echitabilă. Iar aceasta este propunerea Comisiei Europene și anume de a spori fondurile, dar și în același timp și angajamentele credibile pentru a stimula investițiile în, în domeniul tranziției energetice, mobilității electrice, transporturi curate, chimia ecologică și așa mai departe, în funcție de teritoriu. Mai sunt și alte dimensiuni pe care le-aș putea dezvolta aici, dar nu am timpul suficient, însă vreau să le spun colegilor din Parlamentele Naționale, mai ales din țările care sunt care se simt uh, vizate negativ de această tranziție, Parlamentul European vreau să vă spun că este alături de dumneavoastră și noi suntem aici pentru a ne asigura că vom avea o tranziție credibilă din punct de vedere științific, care să meargă mână în mână cu ce ne spune știința și ce, ne, ce dorește tineretul, dar credibilă și la nivel industrial, bineînțeles, fiindcă nu dorim să trebuiască să alegem între locuri de muncă și combaterea schimbărilor climatice și uh, echitabile pe plan uh, social, fiindcă altfel uh, ar fi ine, uh, inechitabil ca o parte a Europei să înregistreze progres în ceea ce privește această tranziție și alții să rămână în urmă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că uh, am fost instruită să dau cuvântul în sală acum și apoi uh, să se răspundă de la prezidiu, dar haideți să facem lucrurile mai interactive. Uh, dacă vreți să completați formularul de luare de cuvânt, puteți să o faceți, fiindcă mai avem timp, dar nu foarte mult. Acum ne restrângem la două minute și dau acum cuvântul domnului Michel Bach. Aveți cuvântul. Dragi colegi, dragi colegi, noi în Europa ne proclamăm cu mare plăcere ca fiind lideri în măsurile împotriva schimbărilor climatice, însă trebuie să fim precauți. Uh, să nu avem niște obiective pentru 2050 pe care să nu le putem atinge și care să uh, submineze sau să supună la presiuni mult prea mari uh, economiile europene. Pentru că deja am avut uh, situații în care s-au spus cuvinte mari despre neutralitatea climatică, dar uh, eforturile au eșuat. Uh, ar trebui să, sigur, să facem tot ce se poate la nivel național și măsurile pentru combaterea schimbărilor climatice uh, trebuie să ia în considerare întreprinderile și costurile pentru această schimbare structurală. Uh, pentru că aceste măsuri nu trebuie să ducă la o împovărare nici pentru companii, nici pentru cetățeni, uh, uh, o situație de împovărare care trebuie să fie cumva compensată prin alte măsuri, pe alte planuri, pentru că dacă nu, societățile noastre vor suferi și oameni, mulți oameni vor pierde în urma acestui proces. Trebuie să fim foarte sinceri cu oamenii. În Germania facem efortul de a renunța la carbon carbon la centralele pe cărbune și la centralele nucleare și uh, doamna Merkel a, a, anunțat uh, scăderea emisiilor de carbon cu 55% până în 2030. Uh, luăm cu toții în mâini aceste provocări, uh, provocări ambițioase și dificile pentru industria noastră și piețele financiare, sigur că trebuie să-și aducă o contribuție adecvată la atingerea obiectivelor de mediu. Însă, vreau să fac o avertizare pentru noi toți în ceea ce privește măsurile pentru schimbările climatice, aici nu trebuie să facem uh, rabat la uh, stabilitatea uh, piețelor financiare, uh, să nu stabilim niște reglementări pentru piețele financiare în care să spunem că investiție trebuie să se facă doar în manieră ecologică, pentru că acest lucru uh, pune pericolul uh, Uh, căderi în instabilitatea piețelor financiare și ar putea să reprezinte o piedică în calea noilor inovări. Mulțumesc! Mulțumim! Următorul nostru vorbitor, doamna Tilie din Franța. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Cred că um, astăzi există consens științific, dar și între noi în ceea ce privește nevoia de a grăbi eforturile în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice. Și uh, trebuie să știm la ora actuală ce e mai important, fiindcă ne confruntăm cu o provocare uriașă, iar aceasta necesită finanțare, dar necesită în egală măsură și un proces de reflexie în ceea ce este metodologia, iar uh, uh, colegul Pascal a subliniat acest lucru foarte bine. Avem nevoie de credibilitate, de credibilitate financiară, industrială, bineînțeles, dar și de o credibilitate ca legiuitori, fiindcă suntem legiuitori, iar Aici ar trebui să ne gândim bine și la metoda de lucru, fiindcă nu ne mai putem permite să uh, să fim, să, să, să um, fim distanțați noi, parlamentarii naționali, de cei europeni. Trebuie să vedem cum putem merge mână în mână în ceea ce privește toate problemele, toate proiectele care sunt demarate și care ar trebui să fie prioritățile noastre. Prioritatea noastră trebuie să fie trans, uh, uh, tra- uh, tranziția energetică și combaterea schimbărilor climatice. Deci, uh, încă o dată, cer tuturor să se gândească mai bine la metoda de lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să vă spun că dacă aveți o anumită întrebare către unul dintre oratorii noștri, puteți să o uh, spuneți. Domnul Pop din România are cuvânt. Mulțumesc foarte mult. Uh, cu toții uh, suntem de acord cu obiectivele ambițioase în ceea ce privește schimbările climatice. Finanțarea este necesară pentru uh, pactul ecologic și acum trebuie spus că acest lucru nu ar trebui să afecteze fondurile structurale și de coeziune. Și um, ar fi uh, bine să avem și uh, studii în ceea ce privește rezultatele și țintele pentru 2050. Uh, asta nu ar fi greu pentru a revizui cheltuielile financiare pe termen scurt, dar și impactul pe termen lung asupra bugetelor naționale. Schimbările climatice sunt o prioritate. Nu putem să întârziem acțiunile noastre, dar trebuie să ținem cont și de faptul că tranziția către o economie ecologică implică măsuri costisitoare pentru statele membre care în funcție de specificul țărilor membre și trebuie să ne dăm seama că unele state membre mai au nevoie de investiții mari în infrastructură, ceea ce necesită bani suplimentari. Deci aplicarea pactului ecologic ar trebui să țină cont și de costurile sociale și de competitivitatea Uniunii Europene. Am o întrebare, fiindcă Uniunea Europeană aerul nu are frontiere. Ce va face Uniunea Europeană? Cum va acționa? Cum va reacționa la nivel comercial și în ceea ce privește relațiile cu celelalte economii care nu iau aceleași măsuri și nu au aceleași standarde în ceea ce privește mediul înconjurător uh, sau politicile aferente? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Din Finlanda, domnul Vartanainen. Vartanainen! Mulțumesc, doamnă președinte! Am avut niște prezentări foarte încurajatoare, fiindcă se schimbă mentalitatea. Mentalitatea ține cont de valori, bineînțeles, dar și de așteptări. Economia de piață se bazează pe așteptări, iar uh, trecerea către o economie nepoluantă este un proces uh, lung uh, și tărăgănat, fiindcă necesită o reorientare cuprinzătoare, cu, um, cuprinzătoare a investițiilor, iar asta depinde și de așteptările investițiilor. Există și efectul direct uh, al politicilor BEI, bineînțeles, dar cel mai important este faptul că firmele, investitorii trebuie să se gândească la un viitor unde nu mai este atât de atrăgător să depinzi dependenți uh, de combustibili fosili pentru producerea energiei, de pildă. Deci nu este o exagerare prea mare să spunem că acesta este un exercițiu în ceea ce privește gestionarea așteptărilor. Astfel vom putea să beneficiem de puterea forțelor de piață și uh, toate acțiunile individuale vor duce la transformări necesare, așa cum a spus și guvernatorul Carney TCFD este un instrument uh, foarte bun și taxonomia la fel. Și acest lucru se întâmplă deja, constatăm acest lucru. Dacă ne uităm la politicile marilor investitori uh, instituționali, uh, banii vor vorbi. Ei vor investi în energie nepoluantă dacă este atrăgător pentru ei din punct de vedere financiar. Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce poate pentru a consolida această schimbare, această schimbare a așteptărilor. După părerea mea, un, un instrument foarte important aici va fi un buget uh, al carbonului în Uniunea Europeană care apoi în timp va începe să determine prețul uh, uh, emisiilor și apoi se va extinde în timp la nivel internațional. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Vartainen. Dau cuvântul doamnei Stavru din Cipru. Με τις ευκαιρίες να Dragi colegi, mă bucur foarte mult să mă bucur foarte mult că există acest pact ecologic foarte ambițios, concentrat pe elementul uman, care va permite, sper eu, o tranziție lină. Statele membre și regiunile care au uh, standarde de mediu mai uh, reduse trebuie să beneficieze de ajutor și considerăm că fondul pentru o tranziție echitabilă va reprezenta un instrument de sprijin financiar și instituțional pentru țările și regiunile care suferă cel mai mult de pe urma schimbărilor climatice, permițându-le să grăbească, să-și grăbească procesul de atingere și de respectarea obligațiilor climatice. Aspectele negative ale schimbărilor climatice au necesită pentru a fi rezolvate o abordare holistică, dar și măsuri de ajustare națională. În egală măsură e nevoie de coordonare în ceea ce privește politicile Uniunii Europene, agricultura, energia, transportul, industria, turismul, sănătatea, economia și mediul înconjurător. Între toate acestea trebuie să existe sinergii și să se facă eforturi eh, comune la nivelul tuturor părților implicate și la nivelul tuturor nivelurilor guvernamentale. În cele din urmă vreau să vă vorbesc despre ideea importantă de a avea stimulente pentru mobilizarea investițiilor în ce privește eh, energia regenerabilă și atingerea obiectivelor naționale pentru energie și climă, pentru a ne asigura că energia electrică, de chestiunile legate de electricitate sunt rezolvate, ideea un, unor transporturi curate și uh, și uh, gazul natural folosit în uh, transport, și ca sursă de energie. Apoi, căutarea de noi surse de energie regenerabile, toate acestea sunt elemente care își aduc contribuția la rezolvarea aspectelor negative ale schimbărilor climatice. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Domnul Ciorcețchi din Polonia are cuvântul acum. Domnilor și domnilor, doamnă președinte, stimați participanți la această conferință, pactul ecologic uh, este o perspectivă luminoasă, iar Polonia va face tot ce este în putință pentru a-și atinge obiectivele. În discuțiile noastre ne concentrăm asupra schimbărilor climat, asupra politicilor climatice, foarte importante, fiindcă ne confruntăm cu încălzirea planetei, dar rolul cărbunelui nu este atât de semnificativ. Uh, uh, gazul natural reprezintă numai uh, duce la reducerea emisiilor numai cu 15-18% decât folosirea cărbunelui, iar asta înseamnă că Polonia ar trebui să accepte obiectivele care ne depășesc pur și simplu posibilitățile. Avem o datorie mare de plătit și din motive istorice Polonia a fost, iată, ocupată de Uniunea Sovietică de 50 de ani. Noi avem o întârziere de 50 de ani, ceea ce înseamnă că vom avea cale lungă de bătut pentru a prinde restul Europei din urmă din cauza nivelului de restructurări necesare care este atât de ridicat încât noi va trebui să ne schimbăm sistemul de producție. 7,5 uh, miliarde de euro din fondul de uh, ajustare nu e decât o uh, picătură într-un ocean. Noi suntem prieteni buni ai pactului ecologic, dar dat fiind circumstanțele noastre sociale, noi uh, noi putem spune că vom putea atinge aceste obiective doar în a doua jumătate a secolului 21. Domnilor și domnilor, avem um, uh, 30 de, de, de mine închise. Cap, suntem ca pe lună, fiindcă nu avem bani să restructurăm aceste zone. Uh, și uh, apoi uh, avem mine de cărbune care sunt pe buza falimentului, iar o mine de cărbune uh, angajează 3.000 de mineri și 8.000 de persoane în, în slujbe indirecte. Trebuie să ținem cont și de acest lucru. Deci, iată, din această perspectivă, tranziția noastră nu este avută în vedere. Noi vom avea costuri foarte mari și ritmul acestei tranziții trebuie să fie adecvat posibilităților statelor membre, fiindcă um, noi, din cauza circunstanțelor noastre istorice, avem costuri foarte ridicate în ceea ce privește restructurarea minelor, de pildă, și dacă o luăm pe această cale, pentru noi ar fi foarte greu, noi facem tot ce ne stăm putință, încercăm din răzputeri, dar circunstanțele noastre de, la, de pe teren ne îngreunează foarte mult situația pentru Polonia. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Tușek din Croația are acum cuvântul. klimatskih promjena Mulțumesc, Efectele schimbărilor climatice se fac simțite peste tot în lume. Iată de ce a fost recunoscută această provocare mondială de către toată lumea, la toate nivelurile politice, la cel mai înalt nivel politic. Noi salutăm pactul ecologic, pentru că este un e, um, document care include toate sectoarele economice și care trebuie perceput nu numai ca un plan de neutralitate climatică, ci ca un plan de transformare a economiilor europene. Tranziția de mediu este o șansă de a moderniza industria, de a spori investițiile în inovare, de a avea produse ecologice și de a adapta prioritățile economice pentru a avea o piață comună euro- europeană ecologică. Toți actorii trebuie să, la nivel, toți, toți operatorii economi, economici trebuie să includă aspectele de mediu, de pildă în ceea ce privește achizițiile publice și să încurajeze crearea de, pro, de locuri de muncă și producția ecologică. Iar principalul, principal provocare este ca să avem suficiente resurse energetice. Croația este o țară mică care vede că există o șansă foarte importantă pentru ea în ceea ce privește resursele energetice, uh, scuzați, energiile regenerabile, dar fiind, de pildă, energia solară. Fiecare țară trebuie să dea prioritate resurselor pe care, energetice pe care le are la dispoziție, dar nu uh, toate țările încep de la același nivel, același nivel de dezvoltare pentru a combate schimbările climatice. Unele depind chiar de industrie um, consumatoare de, de combustibili fosili. Iată de ce această planificare ecologică trebuie să fie justă pentru toată lumea. Croația va, um, va ține cont de specificitățile regiunilor sale în acest proces, iar Uniunea Europeană în următorii 10 ani va mobiliza cel puțin un trilion de euro pentru tranziția ecologică. Deci CFM-ul pentru 2021-2027 va juca un rol crucial aici. Vreau să subliniez faptul că în ciuda acestei, acestor provocări mondiale, noi trebuie să dăm dovadă de compromis, să avem un spirit de compromis și să nu afectăm uh, fondurile politice de coeziune Uh, și politicii uh, sociale. O să revin aici la uh, oaspeții noștri, fiindcă s-au adresat niște întrebări foarte punctuale. O să-l um, dau cuvântul lui domnului Carney pentru a răspunde unor întrebări adresate de către colegii noștri. Vă mulțumesc! Straight into the controversy. Okay, I... Da, m-ați băgat direct în controversă. Uh, vreau să spun, de fapt, mai multe lucruri, doamnă președinte. Să încep cu ceea ce a spus domnul Canfan și ceea ce a spus uh, deputatul român și reacțiile celorlalți. Sunt trei modalități de a uh, reacționa uh, ca țară în acest proces care reduce către COP26 și cu cât sunt incluse mai mult emisiile pentru, în așteptările pentru uh, emisii zero, cu atât mai mult sunt uh, mobilizate și alte țări și alte regiuni. Deci este o modalitate pozitivă în care funcționează uh, efortul de ajustare. În al doilea rând, avem nevoie de articolul 6 din procesul COP, care permite o piață de compensare bazată pe piață um, transfrontalieră, care din nou uh, face să se distribuie beneficiile și, cost, beneficiile și costurile și, în al treilea rând, da, uh, taxele, tarifele uh, sunt un, un element, dar sunt totuși doi pași pozitivi care pot fi făcuți înainte. În al doilea rând, a doua întrebare referitoare la buget, resurse bugetare limitate, sigur că nu e, sunt în măsură să răspund la mm, chestiunile bugetare, dar vreau să subliniez munca depusă de doamna Navarro la BEI. Este una dintre modalitățile cele mai eficiente de a utiliza fondurile publice pentru că uh, au efectul de pârghie și au un impact foarte uh, bun și de asemenea uh, componenta din Pactul Ecologic European care se referă la garanția uh, de rezervă uh, pentru situații de urgență, un instrument foarte util Uh, de folosit și aici fac legătura cu intervenția colegului nostru din Finlanda, cu care sunt întru totul de acord, uh, importanța așteptărilor și includerea așteptărilor într-o dinamică pozitivă. Europa e aproape de acest moment și tocmai de aceea există această schimbare foarte importantă pe piețele private, pentru că uh, intră într-o dinamică pozitivă și pot să-și anticipeze activitățile viitoare și politicile mai stricte și își amplifică eforturile. N-aș subestima acest lucru. Și ultimul lucru, lucru, mai mulți uh, vorbitori au subliniat pe bună dreptate, ca și dumneavoastră, importanța fondului pentru o tranziție justă, importanța tranziției juste și a mecanismelor uh, aferente. Uh, Sigur că fixarea de obiective pentru companiile mari pot să ajute, dar în esență, responsabilitatea este a parlamentelor și la nivel european și la nivel național să elaboreze mecanismele împreună cu sectorul privat eventual care mecanisme să poată asigura uh, uh, cerințele și vreau să închei cu ceea ce a spus uh, Guy Ryder în intervenția sa. E vorba de intervenție socială aici, dar uh, aceasta uh, e într-un cerc, practic, cu uh, politica. Da, uh, <laughs> vreau să vorbesc și eu cu, să mă, să mă refer și eu la intervenția lui Guy Ryder pentru că a vorbit despre perdanți și câștigători uh, și Întrebarea este cum putem să le răspundem acestor oameni care spun că, care văd doar pierdere în această tranziție. Mulțumesc. Da, așa cum am spus în intervenția mea, totuși în lumea uh, muncii am reușit să facem, să avansăm în această discuție în mod fundamental. Uh, nu pot să reprezint aici cele două părți ale industriei, dar ca observator pot să vă spun că foarte repede și destul de pregnant, putem să observăm un consens la nivel global cu privire la cursul, la calea pe care trebuie să o urmăm, și anume interesele legate de locuri de muncă și de ocupare trebuie să fie aliniate cu interesele uh, de mediu. Dar este o, uh, o situație foarte complexă și nivelul de ambiție este foarte ridicat. Dar cred că mai multe elemente în dezbatere au au uh, subliniat aceste elemente. Am spus că este o chestiune de credibilitate și e foarte important să discutăm despre acest lucru. Avem nevoie de credibilitate financiară pentru, în această discuție și sigur că trebuie să implicăm sectorul privat și sectorul investițiilor publice de asemenea. Apoi, avem nevoie de testul uh, credibilității, echității, practic, așa nume. Se vor face lucrurile într-un mod echitabil, într-un mod just pentru toată lumea pentru că vom avea perdanți doar dacă uh, politicile pe care le implementăm nu sunt cele bune. Uh, deci nu vor fi perdanți uh, la modul absolut, absolut, ci oameni care vor pierde din cauza politicilor sau lipsei de politici. Și mai este și o uh, chestiune de credibilitate a industriei. Pentru că infrastructura industrială, politica industrială, piața muncii trebuie să se restructureze în această tranziție și de aceea, mai mult decât oricând, dialogul social, participarea actorilor din lumea muncii trebuie să capete uh, prioritate aici. Pentru că dacă vorbim despre uh, transformări în cărbune, industria cărbunelor, industria extractivă și așa mai departe, actorii trebuie să fie implicați. Uh, și la nivel european se face acest lucru uh, prin pilonul uh, social european, de exemplu. Sunt de acord cu ce a spus Mike Uh, Carney, uh, răspunzându-i colegului din Finlanda, care a vorbit despre gestiunea așteptărilor. Da, trebuie să gestionăm așteptările pieței, astfel încât investitorii, lumea, de, lumea finanțelor să meargă în direcția bună, dar există și așteptările, așteptările cetățenilor uh, care se văd perdanți sau câștigători a acestui proces și de aici trebuie să vină susținerea pentru această tranziție. Și mă îngrijorează întrucâtva și văd că sunt uh, niște întrebări puse pe bună dreptate referitoare la noul pact ecologic european vis-a-vis -vis de celelalte obiective europene, limite fiscale, pactul de stabilitate și creștere, subfinanțarea. Și cred că ar fi foarte problematic dacă am vedea pactul ecologic european în concurență sau chiar în opoziție cu alte obiective. Și de aceea cred că este esențial ca pactul ecologic european ceea ce eu așa înțeleg că e intenționat de fapt, să fie uh, o uh, politică transversală a Uniunii Europene, nu una care să se alăture celorlalte. Mulțumesc, doamnă Navarro. Dacă ați putea să spuneți câteva cuvinte pe partea de finanțare și rolul BEI. Da, mulțumesc. Așa cum s-a spus deja, BEI are instrumente eficiente pentru a susține aceste investiții pentru că noi suntem banca Uniunii Europene, banca statelor membre, aceste state pun capital în trezoreria băncii noastre și cu acest capital putem să ne finanțăm pe piață și să direcționăm aceste finanțe către investiții care sunt uh, vitale pentru durabilitatea europeană și pentru prosperitatea economică. Și aici Sigur că trebuie să punem accent uh, asupra acestei tranziții um, și susținerea tranziției juste trebuie să fie foarte uh, importantă. Dar în cele din urmă, acesta este un proces de modernizare și dacă trebuie să uh, întreprindem această transformare, uh, Trebuie să fim conștienți că sunt unei oameni care vor suferi, de aceea trebuie să ne pregătim să gestionăm această tranziție. Această tranziție nu trebuie făcută într-un mod abrupt, ci trebuie făcută în așa fel încât toate regiunile să fie parte a procesului de modernizare. Și, pe final, diplomația climatică, sigur că va fi esențială în acest moment, pentru că e adevărat că Europa are nevoie și de alte țări și vedem uh, foarte multă susținere în multe țări, chiar și în anumite jurisdicții care poate nu se exprimă atât de puternic pe aceste chestiuni, dar există regiuni și cetățeni în țările respective care fac presiuni pentru uh, a se lua măsuri uh, uh, venind în întâmpinarea crizei climatice. Și în Europa vedem dimensiunea socială, dar avem și această dimensiune și în afara Europei și trebuie să continuăm să susținem, așa cum Uniunea Europeană face deja, este cel mai mare donator uh, din lume, și trebuie să continuăm să susținem toate statele emergente și în curs de dezvoltare pentru a facilita această tranziție. Și în cele din urmă, ceea ce știm astăzi este că uh, asistența oficială pentru dezvoltare și, uh, și clima sunt două chestiuni foarte strâns interconectate. Mulțumesc, uh, spune doamna McGuinness și dau acum uh, uh cuvântul copreședintelui meu, domnul Miloșoveș, din Parlamentul Croat. Mulțumesc! Mergem din nou în Cipru, domnul Voțis, aveți cuvântul. υπό το φως της επικείμενης οριστικής αποχώρησης των ΗΠΑ. Mulțumesc. Statele Unite ale Americii vor să se retragă sau de fapt au luat decizia în noiembrie 2020, vor ieși din tratatul de la Paris. Și pentru mine acest lucru este foarte periculos, uh, pentru că întreprinderile europene vor suferi, pentru că ele vor fi obligate să respecte criteriile de mediu, cerințele de mediu, ceea ce va uh, atrage după sine o creștere a costurilor de producție. Iar uh, concurenții lor nu sunt, nu vor mai fi obligați să respecte aceste cerințe, astfel încât uh, până în anul 2050 mă întreb cum anume vom rămâne competitivi. Uh, Sigur, e nevoie de investiții care să ducă la îmbunătățirea calității cetățenilor europeni, dar în paralel ar trebui ca și costurile aferente criteriilor foarte ridicate de mediu pe care trebuie să le îndeplinească întreprinderile europene să nu reprezinte un dezavantaj uh, pentru aceste întreprinderi să nu pierdem întreprinderi, respectiv întreprinderile să nu sufere de pe urma faptului că există companii care în afara Uniunii Europene, în restul lumii, nu au aceste costuri. Acest lucru afectează și dimensiunea socială a Pactului Ecologic European, pentru că, sigur, în fiecare țară consecințele vor fi diferite, dar aici trebuie să fim foarte atenți la uh, echitatea acestei tranziții. Trebuie să fie o tranziție justă, așa cum s-a spus. Obiectivele trebuie să fie armonizate și în încheiere vreau să vă reamintesc că dispozițiile Pactului Ecologic European uh, trebuie să țină cont și de uh, alte măsuri care trebuie să fie luate astfel încât să nu existe uh, pagube, prejudicii prea mari pentru companii și pentru cetățeni. Avem și foarte multe alte probleme în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Și acum, domnul Marc din Luxemburg. Bonjour, merci euh, surtout aux orateurs pour le... Bună ziua, mulțumesc tuturor, tuturor celor care au intervenit. Uh, vă mulțumesc pentru această voință puternică, împărtășim același diagnostic în fond. Dar tocmai aceasta este și întrebarea mea. I-am uh, auzit, am discutat cu responsabilii financiari uh, din Luxemburg acum câteva luni, cu, am discutat cu Asociația Băncilor Europene, uh, cu reprezentanți din partea Națiunilor Unite, din partea, printre care domnul Carney, eu cred că există totuși un decalaj uh, imens. Pentru că în momentul în care m-am întors la mine acasă, am a adresat o felul de întrebări și am constatat că diagnosticul nu era neapărat uh, împărtășit în materie de situație de urgență, nevoia de a acționa. Se continuă cu același model de business și am îndoieli, chiar că am avea competențe. Facem așa un fel de adaptare din mers. Uh, Uh, dar există o schimbare de paradigmă și acest uh, TCFD pe care l-ați evocat, să știți că e o mare necunoscută și mie tare mi-e teamă că dincolo de rezistențele omânești. Mai sunt rezistențe și la nivel administrativ, din lipsă de competență, din lipsă de uh, diagnostic împărtășit de toată lumea. Și, domnule Carne, dacă ați putea să mă liniștiți. Uh, bancherii dumneavoastră unde sunt? pentru că sunt mulți care sunt sceptici la nivel climatic uh, în rândul bancherilor. Cum ați vrea ca aceste administrații naționale, care nici ele nu sunt neapărat 100% convinse de problematica aceasta a schimbărilor climatice, să aplice o politică de sus în jos, care este dorită de o mare parte a populației, o franjă care crește, dar nu e o majoritate deocamdată, așa că dați-mi, vă rog, câteva motive de speranță. Uh, la nivel de acțiune politică, în așa fel încât să fim mai puternici și să depășim tendința aceasta de a rezista. Mulțumesc! Thank you. And now... Mulțumesc! Și acum domnul Mihalev din Marta. Grazie, il Consil se iara... Mulțumesc, domnule președinte de mâine Consiliul va planifica modul în care vor fi cheltuite fondurile europene în următorii șapte ani, care vor fi prioritățile și dacă vom reuși să uh, obținem fonduri pentru fiecare stat membru. Fiecare va uh, încerca uh, fie să fie mai egoist, fie să pună în centrul priorităților prioritățile europene. Sunt de acord că trebuie să facem față schimbărilor climatice și trebuie să ne asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă în modalitatea în care o facem. Trebuie să ne asigurăm că această schimbare va fi una și socială și economică diversitatea ar trebui să ne ajute să înțelegem și să punem în aplicare mecanisme flexibile pentru a atinge obiectivele comune, fără a crea sisteme care Uh, să nu fie flexibile și să nu ne ajute. Așa cum a spus și președintele Sassoli, foarte multe state membre, foarte multe state membre se gândesc doar la propria țară, nu se gândesc la Uniunea Europeană în ansamblu și mă bucur să uh, uh m-am bucurat să-i ascult pe experții care ne-au vorbit um, dar uh, e foarte important să avem și o perspectivă globală, dar și o perspectivă uh, mai apropiată a vecinilor noștri și să ne gândim la modul în care țările europene vor fi afectate. Malta, de exemplu, este foarte vulnerabilă la schimbările climatice. În momentul în care harta europeană se va schimba, uh, fenomenele meteo extreme vor crește problemele cu care ne confruntăm astăzi, pentru că foarte multe state membre uh, au uh, economii mai, uh, mai fragile decât celelalte. Și să nu uităm, sursele alternative de energie uh, s-ar putea să lase anumite țări în urmă. De aceea e nevoie să avem un rol de lider puternic la nivel european, dar în același timp să luăm în considerare faptul că fiecare țară are propria situație specifică. De aici trebuie să uh, pornim și apoi statele naționale și parlamentele trebuie să fie implicate. Europa este un singur continent, dar să dăm atenție, atenția cuvenită specificităților naționale. Știm că pactul ecologic european este foarte important, dar uh, e nevoie să, ca aceste progrese să fie făcute într-un mod echitabil la nivel social. Uh, aceste provocări pot să fie un catalizator către un nou stil de viață. Haideți să schimbăm nu doar clima, ci și mentalitatea noastră, modalitatea în care vedem lucrurile. Mulțumim! Doamna Crețu, din România. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să repet o idee pentru a avea o majoritate. Obiectivele noastre sunt ambițioase și înțelepte, dar trebuie să evităm orice fel de greșeli la punerea lor în aplicare, pentru că Pactul Ecologic European nu este un fel de campanie de publicitate pentru sectorul ecologic uh, care e în concurență cu sectorul vechi poluator. El presupune o schimbare profundă în economii, societăți, administrație, comportamente. Pactul ecologic are nevoie de mai mult decât de intenții bune. În partea estică a Europei, cetățenii în continuare își amintesc tranziția dureroasă de la economiile, economiile socialiste la economiile de piață care au dus la un șomaj foarte ridicat și închiderea a mii de companii. În țara mea, în România, între 4 și 5 milioane de oameni au părăsit țara ca pentru a-și câștiga viața în străinătate. Din acest motiv, în vestul Europei, lucrătorii nu au fost protejați, nici aici, din cauza liberalizării uh, piețelor și industria, de fapt, s-a delocalizat către țările cu salarii mai mici. Uh, Brexitul, mișcarea veselor galbene și, în general, inegalitățile în creștere, aceste fenomene se leagă foarte strâns cu aceste, de aceste reforme care uh, sunt uh, uh, deficitare uh, pentru că îi uită pe cei mulți. Uh, deci, nu putem să facem această tranziție ecologică fără o tranziție justă. Nu putem să uh, folosim doar uh, 1% din bugetul economic european și trebuie să vorbim cu guvernele, nu doar între noi. Sigur, și cu sectorul bancar. Pentru că dacă păstrăm uh, maniera de gândire austeră, de austeritate, uh, Uh, și uh, ex, excluzând, uh, incluzând doar eficiente pentru sectorul ecologic, ei bine, nu am reușit până acum. Și dacă încercăm să facem lucrurile în același mod peste tot sau încercăm să ne impunem perspectiva europeană asupra lumii, vom eșua pentru că nu are niciun rost să facem noi lucrurile bine dacă ceilalți merg într-o direcție diferită. Mulțumesc, Gabriela. Doamna Cristof. Hvala lijepa. Uvaženi predsjednici parlamenta, poštovane... Doamna Hriștov, din Croația. Da, vă mulțumesc foarte mult. Domnilor și domnilor, în numele Parlamentului din Bosnia și Herțegovina vă salut. Și vreau să vă spun câteva cuvinte. Am uh, văzut fenomene meteorologice extreme care s-au intensificat în ultima vreme, fie că e vorba de inundații, de incendii de pădure. Uh, de fapt, uh, schimbările climatice par a fi reversibile și tot mai multe zone ale lumii sunt afectate de fenomene extreme. Uh, Uh, și toate acestea au consecințe economice, pentru că uh, dezvoltarea economică suferă în urma lor. În mai 2007, Bosnia-Herzegovina s-a confruntat cu inundații catastrofale și atunci am simțit pe pielea noastră consecințele unei catastrofe naturale asupra economiei și societății. Așadar, consider că este foarte important că Bosnia și Herzegovina este printre țările care au uh, aderat la tratatul de la Paris privind schimbările climatice, prin care s-au stabilit măsuri și obiective ambițioase pentru limitarea încălzirii globale. Din punctul de vedere al Uh, rolului legiuitorilor. Este o prioritate să intensificăm activitățile pentru crearea unui cadru legislativ pentru păstrarea și conservarea mediului nostru natural. Din punct de vedere uh, economic, politic și social, cred că ar trebui să investăm mai mulți bani în perioada bugetară următoare în uh, inovație industrială, să ne bazăm pe tehnologii, pe surse de energie regenerabile, uh, pe măsuri de reîmpădurire și pregătiri uh, pentru uh, combaterea incendiilor de pădure. Acestea sunt investiții în viitorul nostru, pentru că schimbările climatice nu sunt un fenomen cu care, pe care să putem să-l combatem la nivel individual. De aceea, împreună trebuie să punem în aplicare și să stabilim obiective comune, pentru că schimbările climatice nu se opresc la frontiere. Mulțumesc! Morena, și acum mergem în Estonia. Domnul Sut, aveți cuvântul. And uh, I enjoy that it's lively and we have very... Să știți că îmi place foarte mult faptul că avem puncte de vedere atât de uh, vii și aprinse și diferite. Eu cred că nu e neapărat uh, vorba de tranziție, ci mai degrabă cum gestionăm tranziția, ce putem face împreună și ce poate face fiecare țară în parte. Ei bine, pentru Estonia, gestionarea acestei tranziții este o provocare foarte mare. Într-adevăr, e nevoie de bani, dar așa cum au spus și alții înaintea mea, finanțarea există, e disponibilă prin fondul de tranziție justă, prin BEI, cu dobânzi reduse și pot exista și surse de finanțare din sectorul uh, privat, uh, fie prin legislație, fie prin uh, alegeri pe care le putem face. Deci, ideea este să avem mai multe oportunități pentru a dezvolta cercetarea în domeniu și dacă noi în Europa suntem lideri în materie de tranziție înspre neutralitatea carbonului, eu cred că asta ne va transforma, ne va oferi o poziție de vârf la nivel global. Și nu e vorba doar de tehnologiile existente care ne vor ajuta să ne îndeplinim scopurile, ci și noile tehnologii. Cele pe care suntem în măsură să le inventăm și să le combinăm cu cele deja existente. Uh, ar fi foarte important ca să putem avansa. Cu cât ne aplecăm mai mult asupra inovării în ceea ce privește tranziția climatică, cu atât atât mai competitivă va fi Europa la nivel global. Și, așa cum s-a spus, noi am început ca o comunitate a oțelului și cărbunelui și poate că a venit momentul să devenim o uniune a noilor tehnologii și a cunoștințelor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sud, și acum tot din Estonia, doamna Sicut. Mulțumesc, domnule președinte. Există un leadership european în tranziția aceasta spre neutralitate și, așa cum a spus și colegii, e o oportunitate și sunt pe deplin de acord, cu atât mai mult cu cât avem deja instrumentele necesare pentru a susține cercetarea, dezvoltarea, inovația, pentru a avea noi tehnologii ecologice, pentru a avea economie circulară și, de asemenea, Uniunea Europeană s-a angajat să se asigure că nimeni nu va plăti o povară prea grea, uh, să nu se piardă uh, locuri de muncă în anumite sectoare, uh, să nu avem prețuri prea ridicate la energie, în așa fel încât tranziția să fie justă. Dar și mai important, trebuie să înțelegem că doamna Ursula von der Leyen sau Parlamentul European sau Banca Europeană de Investiții nu pot realiza această uh, Uh, neutralitatea cărbunului, pentru că fiecare cetățean, fie care întreprindere în deciziile de zi cu zi trebuie să hotărască să se îndrepte înspre aceste obiective ambițioase. Deci neutralitatea pe cărbune nu poate fi ceva așa abstract, teoretic sau ceva de departe cu care să nu ai nicio legătură, ci mai degrabă ceva pe înțelesul tuturor al nostru, al tuturor. Așa cum a spus și colegul nostru din Finlanda, uh, e nevoie de o gestiune a așteptărilor pentru piață. Investițiile ecologice vor fi făcute atâta vreme cât lumea se va aștepta la un randament. Și domnul Ryder foarte pe bună dreptate a spus că trebuie să gestionăm așteptările și ale cetățenilor. Și vreau să pun accentul pe acest punct. Pentru a reuși niște schimbări de stil de viață și pentru a avea o legitimitate politică a tranziției, oamenii trebuie să înțeleagă și să accepte schimbările pe care trebuie să le facem. Și văd că Parlamentul parlamentele naționale și împreună cu Parlamentul European au un rol de a comunica acest lucru și de a argumenta această schimbare în așa fel încât ea să fie pe înțelesul cetățenilor. Asta înseamnă gestionarea așteptărilor din partea cetățenilor. Este singura cale de a ne realiza obiectivele ambițioase pe care Uniunea Europeană și le-a fixat. Mulțumesc! Domnul Garaia. Da, mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță că va trebui să schimbăm modelul actual și pentru asta e nevoie de o dezvoltare uh, suplimentară. Ne confruntăm cu o perioadă destul de dificilă, având în vedere și criza din China în momentul de față. De aceea trebuie să fim atenți, atenți la eventualele riscuri, eventuale riscuri de crize financiare. Într-adevăr, da, schimbarea e necesară, dar în același timp trebuie să fim bine ancorați în realitate și să fim atenți la riscurile legate de concurență, de investiții. Nu trebuie să aducem atingere situației IMM-urilor. Așa că aș avea două întrebări de formulat. Mai întâi, care va fi rolul pe care îl va juca gazul metan în această perioadă de tranziție, mai ales uh, mă refer din perspectiva transporturilor, a, a uh, camioanelor. Va trebui să găsim o soluție. Până o găsim, ce facem? Noi am constatat în Italia, nu știu dacă e cazul și în alte țări, că există niște efecte destul de curioase, ciudate, pentru că sunt, uh, sunt uh, autovehicule de ultimă generație care nu mai pot circula. Apoi, o a doua întrebare se referă la sectorul agricol și anume, Uh, protejarea mediului se face de fapt și de drept înainte de toate de către agricultori. Ei întrețin pădurile, ei gestionează terenurile, ei au grijă de râuri, uh, agricultorii, pescarii se ocupă de acest lucru, așa că nu putem să reducem fondurile pentru agricultură, pentru că asta ar însemna că reducem implicit fondurile pentru mediu. Mulțumesc, mulțumesc tuturor și vă mulțumesc pentru această posibilitate a, stați puțin, că mai avem și alte persoane înscrise la cuvânt. Mai întâi, din partea Norvegiei, doamna Agdelstein. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumim că ați invitat Parlamentul norvegian la această săptămână uh, parlamentară. Uh, suntem foarte interesați de acest uh, pact ecologic care este foarte ambițios și care va cuprinde multe din propunerile pe care, uh, care vor fi pertinente direct sau indirect și pentru Norvegia. Și Guvernul nostru tocmai a anunțat în cadrul acordului de la Paris că va va face eforturi suplimentare pentru a reduce uh, și mai mult emisiile noastre până în 2030, cu o rată de 50%. Anul acesta, guvernul nostru va veni cu un plan de acțiune înaintat către Parlament pentru a explica exact cum vom realiza aceste ținte ținte atât uh, naționale cât și cele legate de uh, pactul ecologic. Vor fi elemente cheie de discutat în Parlamentul nostru anul acesta. Acum, în ceea ce privește nevoia de o tranziție justă și de a nu lăsa pe nimeni pe marginea drumului, vreau să subliniez ambiția noastră și anume să reducem emisiile, dar Asta nu pe spuza uh, creșterii economice și a prosperității pentru cetățenii noștri. Bun, mulțumesc și acum um, din partea Ungaria domnul Vaiu. Uh, tisztelt jelenlévők, uh, köszöntöm Önöket én. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Urez tuturor bun venit. Eu sunt președintele Comisiei pentru Bugete în Parlamentul Maghiar și um, aș vrea să um, nu m-aș referi la acest subiect din punct de vedere economic, ci mai degrabă aș spune că, bineînțeles, salutăm acest acord ecologic, acest pact ecologic, mai ales dacă acesta va cuprinde acele 50 nuanțe de verde despre care se vorbea din adineauri. N-aș vrea să am o voce disonantă, poate neplăcută, uh, dar uh, ce pot să vă spun este că da, într-adevăr, avem nevoie de un nou model economic, însă întrebarea este următoarea. Ce ne dorim să susținem mai întâi? ocuparea sau planeta? Ce ne facem cu o situație în care în Australia un investitor care vine din India și care deschide cea mai mare mină de cărbune și uh, uh, are drept partener și firma Siemens. Știți că au existat uh, proteste ce au fost organizate împotriva acestei investiții, dar întrebarea noastră este din nou următoarea. Ce alegem, planeta sau ocuparea? Și ce putem face într-o astfel de situație concretă? Trebuie să alegem ocuparea sau trebuie să salvăm planeta? Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. And allow me to, to, to say Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie la finalul acestei discuții foarte importante să spun și eu câteva cuvinte pe acest subiect. Da, cu, evident suntem îngrijorați cum, ce fel de planetă vom lăsa copiilor noștri, mai ales având în vedere că știm cu toții că există condiții meteorologice extreme peste tot în lume. Și în mod clar, ă, schimbările climatice deja influențează și vor influența pe viitor ă, migrația, vor schimba peisajul politic, social social și economic peste tot în lume și în Uniunea Europeană. Și asta oferă Uniunii Europene o șansă unică și o răspundere unică de a deveni glo- lider global în lupta împotriva schimbărilor climatice, pentru a găsi soluții inteligente, noi tehnologii care să fie potrivite pentru această provocare. S-au spus foarte multe motive astăzi de ce ar trebui să acționăm. Și nu e vorba doar uh, de o apartenență către uh, uh, curentele politice de stânga sau de ecologice, nu. Aici nu e vorba de o chestiune partizană. Eu sunt conservator și, sincer, sunt și foarte îngrijorat despre viitorul copiilor noștri. Și uitați-vă, nivelul mării, schimbările climatice, mă uit la ceea ce se întâmplă și în țara mea și în alte țări. Și aș vrea copiii noștri să cunoască cele patru anotimpuri, așa cum ar trebui să fie ele dar nu putem să facem acest lucru de unii singuri. Trebuie să mobilizăm toți partenerii și prietenii noștri, mai ales SUA, și să-i ajungem, atun, aducem în jurul mesei. Avem nevoie și de alți parteneri, India, China, Rusia. Și ei sunt importanți. Leadership-ul înseamnă că trebuie să fim consecvenți în alegerile pe care le facem. Subliniez încă o dată acest lucru. Dar nu putem să sacrificăm competitivitatea Europei pentru o, un scop strategic de lungă durată și nu ne putem permite ca doar cetățenii noștri și doar IMM-urile noastre să plătească acest preț al uh, durabilității. Trebuie să avem lider global, dar avem nevoie și de parteneri și sprijin global. Așa că trebuie să acționăm îndrăzneți, dar înțelept și sobru. Așa că haideți să promovăm această agenda ecologică atât în Parlamentul European cât și în Parlamentele naționale și haideți să utilizăm partenerii noștri și prietenii noștri la nivel global pentru a promova aceste idei. Și acum dau înapoi uh, președinția către doamna McGuinness. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea, vreau să ofer tuturor uh, posibilitatea să intervină și, după părerea mea, uh, nu cred că ne putem pune întrebarea, putem să obținem absolut tot, adică să trebuiască să alegem între societate, așteptări uh, și clim, uh, schimbări climatice. E o întrebare la care nu pot să răspund chiar acum, dar, până la urmă, gândiți-vă, e vorba de politici. Trebuie să vedem dacă suntem pregătiți, dacă suntem gata pentru noua epocă ce ne așteaptă. Nu știu dacă invitații noștri sunt în măsură să răspundă la aceste întrebări și Evident, cu toții suntem doritori, dar nu știm dacă suntem și capabili. Așa că poate e nevoie de un pic de încurajare, uh, atât pentru dumneavoastră, parlamentarii naționali, cât și pentru noi în Parlamentul European, în așa fel încât să avansăm. Mai întâi, cine dorește să intervină? Poate să începem în sens invers. Doamna Navarro, mai întâi, vă rog. Mulțumesc. Am să pun accentul pe o întrebare care mi-a fost adresată În politica noastră de creditare uh, energetică adoptată în uh, noiembrie anul trecut nu mai finanțăm gaz natural. și asta cu începere de la sfârșitul lui 2021, pentru că noi suntem de părere că trebuie să ne concentrăm eforturile pe acele proiecte energetice care vor susține mai mult decarbonizarea economiilor noastre pe viitor. Ne dăm seama că, bun, gazul are un rol de îndeplinit în perioada de tranziție, dar vrem să avem o viziune mai pe termen lung și să ținem seama de resursele de care dispunem, care sunt finite și să le concentrăm pe acele proiecte care ne vor permite să avem o decarbonizare mai acută. Și în final aș dori să mai spun că BEI este o bancă bazată și pe politici. Dar, evident, este rolul dumneavoastră, ca și parlamente, să fixați direcția. Noi avem oameni de știință la dispoziția noastră care ne spun că da, asta trebuie să facem, deși e greu, dar trebuie să fim curajoși. Și dacă e să ne gândim într-o perspectivă de termen lung, eu cred că exact asta trebuie să facem pentru bunăstarea societăților noastre și și a planetei. Mulțumesc, domnul Reiner. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. A fost o dezbatere foarte încurajatoare, să știți, și mă simt oarecum optimist. Ar fi păcat dacă ne-am pierde speranța acum, pentru că eu cred că Europa e conștientă de faptul că nivelul de ambiție se justifică și mai mult decât atât e și fezabil, așa că nu cred că ar trebui acum să ne descurajăm și să credem că trebuie să alegem uh, eu știu, pe de o parte între creștere și ocupare și pe de altă parte uh, clima. Uh, e vorba de o tranziție, o tranziție fără precedent oricum având în vedere amploarea. Și cu siguranță că nu va fi simplu. Cum spunea colegul din România, asta o să fie muncă grea, muncă de sisif. Și cred că această tranziție are câteva caracteristici. Adică, într-un fel, uh, nu e ceva ce alegem așa de voie, ci pentru că nu prea mai avem de ales. Trebuie să facem această tranziție și în al doilea rând, și nu trebuie să uităm, tranziția aceasta vine în paralel cu alte tranziții în societățile noastre. Tranziția digitală, tranziția demografică. E destul de atrăgător să treci de la o comunitate a oțelului și a cărbunului la o comunitate high-tech. Dar mai, e, mai sunt și alte tranziții care sunt la oaltă, nu? Deci o tranziție multiplă, nu ca să ne complice viața, ci ca să fim atenți. Și încă un aspect, perspectiva globală, doamna președinte. Trebuie să avem perspectiva globală. Această perspectivă globală Uitați-vă ce se întâmplă cu celelalte țări, SUA, celelalte țări care poate nu își îndeplinesc pătrățica lor de muncă ce le revine. Da, așa cum a spus domnul Milosevic, trebuie să readucem SUA la masa de discuții, dar reversul medalii este ce se întâmplă cu țările emergente, cu țările în curs de dezvoltare, care așteaptă din partea Europei sprijin, ajutor, care așteaptă să le faciliteze lor tranziția țări care sunt mai puțin echipate ca să facă față decât cele reprezentate aici în Parlament. Eu cred că nici aceste țări nu trebuie să fie pierdute uh, sau uitate. Mulțumesc. Mr. Mm, Carney. Mulțumesc, domnul Carni. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Trei aspecte. Mai întâi o întrebare specifică ce mi-a fost pusă referitor la TCFD și, da, într-adevăr, să explic ce anume e să știe întreprinderile ce anume uh, e. Să știți că orice întreprindere mare în Europa știe exact ce e TCFD. Mii dintre ele au semnat pentru o solicitare de creditare din partea băncilor. Evident, există confidențialitate, dar TCFD nu e ceva care pică așa pe umerii întreprinderilor mai mici sau medii, ci e ceva care reprezintă o întreagă procedură pentru a-i ajuta pe oameni să aplice pentru finanțare și uh, să modeleze peisajul financiar în Europa. Și asta se poate face. Gândiți-vă la inițiativa de raportare de anul acesta care va sublinia ce elemente trebuie să fie luate în considerare. Deci e la îndemâna dumneavoastră să găsiți ce funcționează. Dar pe substanță e ceva care permite întreprinderilor să vadă exact ce anume vor face în acest context hotărât de către Uniunea Europeană și anume tranziția către uh, neutralitate. Eu aș spune, pentru a doua parte a întrebărilor, care se referea la băncile centrale, dacă da sau nu acestea pricep despre ce e vorba. Sunt 50 de bănci centrale care participă la grup, finanțate de băncile centrale europene majore și eventual adăugăm și Bank of England, deci sunt uh, multe bănci acoperite, chinezești și așa mai departe și acum încercăm să vedem împreună cum putem gestiona acest risc, care este cel mai mare risc pentru sistemul financiar financiar. Ne-am dat seama de asta când a avut loc ultima criză financiară, este că la un moment dat e nevoie de o ajustare, o ajustare care să țină seama și de schimbările climatice. Acum Europa face această mișcare înțeleaptă și avem o oportunitate economică imensă, imensă. Noi discutăm asta și anume să ne bizuim pe costurile reale financiare pentru economie și să nu acționăm așa doar teoretic. Și o ultimă observație foarte rapid. Eu cred că mi s-a pus pus o întrebare interesantă referitor la SUA și întregul proces COP și concurența eventual cu alte economii. Una din întrebările pe care ar trebui să ne o punem este oare uh, SUA își poate permite să rămână în afara acestei adaptări sau industriile americane chiar vor ignora aceste șanse și oportunități? Eu am senzația că nu. Pentru că, bun, uh, există inovații majore care ajung în, uh, sunt în Europa și sunt șanse reale și Europa reprezintă acum o șansă reală pentru întreprinderi americane. E o piață. Și e clar că uh, dacă ești lider în domeniu, poți avea un avantaj competitiv pentru că atunci poți vedea exact care sunt sectoarele, mai ales industriale, ce pot fi uh, la înălțime. S-a pus o întrebare din partea colegului uh, italian pe metan și gaz natural. Acum se vorbește din ce în ce mai mult despre hidrogen, care să poată să reprezinte o șansă pentru industria italiană și europeană în general. Există aici șanse de dezvoltare. Gândiți-vă la captarea și stocarea carbonelor carbonului. De asemenea, acesta este o șansă investițională pentru a avansa și mă gândesc că până la urmă și SUA va urma această tendință. Eu nu cred că ar trebui să subapreciem uh, șansele reale în intern și globale ce există. Și în încheiere, aș dori să mă refer la aspectul acela creștere și politică dacă nu, e, dacă nu e ceva durabil, nu e creștere. Noi am învățat asta și din criza financiară. Au fost elemente de creștere care până la urmă le-am abandonat și a durat, au durat decenii până când am regăsit nivelul de creștere dorit. Deci nu vom avea creștere dacă tot întârziem și amânăm aceste adaptări și ajustări. E nevoie de ele. Dar, așa cum spunea și colegul din Estonia, ca și avertisment, trebuie să transpunem, să explicăm acest lucru și la nivelul uh, local, să avem o adevărată participare publică, chiar la nivel individual, în așa fel încât să devină un adevărat instrument folosibil și asta face parte de altfel și din provocarea politică cu care ne confruntăm noi aici. E clar că trebuie să fie limpede pentru toată lumea că tranziția e nevoie de ea, trebuie să fie fezabilă și că aceasta trebuie să se transpună în elemente tangențiale și tangibile, uh, concrete pentru cetățeni, în așa fel încât oamenii să înțeleagă. Eu cred că parlamentarii sunt cei mai potriviți pentru a face acest lucru. Și gândiți-vă, sunt tot felul de uh, grupuri școlare uh, care vin și participă la astfel de dezbateri și poate că astfel putem transmite mesajul și poate că astfel îi putem coopta. Mulțumesc tuturor pentru aceste uh, contribuții. Chiar am văzut că au fost vizitatori uh, tineri uh, în sală care au urmărit dezbaterile noastre și care tocmai au ieșit. Și acum, înainte de a da cuvântul la unui coleg, aș vrea să știu dacă mai dorește cineva să pună să vreo întrebare. Vă rog să ridicați mâna. Dacă nu, Uh, aș putea spune că au fost câteva observații importante ce au fost formulate. Știm ce trebuie să facem, dar e mai greu să facem decât să știm ce trebuie să facem. Uh, eu sunt din Irlanda. La mine în țară, în uh, trecut, terenurile de turba au fost uh, uh, exploatate, iar acum uh, vrem să punem capăt acestui lucru. Așa cum a spus uh, domnul Carney, um, elementul local este foarte important, fiindcă dacă elementul local nu este implicat și sprijinit, atunci vom avea uh, proteste care vor uh, uh întârzia pro- proiectul. Uh, și nu vom asista la creșterea pe care ne dorim. Iar la nivel politic, și domnul copreședinte și cu mine am discutat despre, despre acest lucru, trebuie să vedem cum funcționează politica, cum va funcționa în această nouă dinamică. Fiindcă noi funcționăm pe baza acestor cicluri politice de câțiva ani, dar uh, chestiunile acestea sunt uh, pe termen lung. Iată de ce uh, s-ar putea să fie greu ca într-o dezbatere politică intensă să discutăm despre termenul lung și de cât de bine vor fi uh, lucrurile pe viitor, dar astăzi trebuie totuși să suferi puțin. Și nu cred că politica uh, desfășurată în mod uh, profesionist s-a, s plecat asupra acestei chestiuni. Uneori mi-ar plăcea să fiu bancher, poate că lucrurile ar fi mai ușoare sau poate că nu, dar politica este un mediu foarte dificil, fiindcă politica este mult mai fragmentată și oamenii votează, mă rog, în diverse feluri și după aceea se încearcă a ajunge la un consens, iar acest parlament Parlamentul European este miezul consensului uh, din politică, unde nimeni nu câștigă și nimeni nu, dar nimeni nici nu pierde, pentru ca toată lumea să poată fac, face pași înainte. Aceasta este o discuție poate pentru mai târziu, uh, agricultura, să vorbesc despre agricultură, care mi-e un subiect foarte drag. E nevoie de tranziție pentru acesta și știu în egală măsură că societatea se va, se va simți uh, uh, vizată, țintită uh, și chiar amenințată, dar noi trebuie să luăm societatea alături de noi în acest proces și statele membre și Parlamentul ar putea să ne unim cu toții, cu toții în comisiile pentru mediu și agricultură și economie pentru a face pași înainte împreună, fiindcă singur nu se poate. Și acest lucru vine, intră în discuție și odată cu discuția, fiindcă colegul din Polonia a ridicat acest subiect. Uh, Conversația este foarte importantă, fiindcă eu, ca uh, prim vicepreședinte, am uh, între uh, sarcinile mele discuțiile cu parlamentele naționale și eu spun întotdeauna că trebuie să avem un dialog mai bun, iar acesta este un schimb, un exemplu în acest sens fiindcă discutăm un subiect care este important pentru noi, tutur, pentru noi toți, indiferent de coloratura politică. Este vorba despre o destinație politică și un obiectiv politic comun. Da, vedeți că pot să umplu timpul uh, și acum văd că mai avem niște... Uh, îl avem alături de noi și pe uh, domnul comisar să vedem unde îl așezăm aici la prezidiu, în, lângă domnul Carney, poate. Domnul Dombrovskis, care este vicepreședinte al Comisiei Europene, ne va vorbi despre, investiții, despre planul de investiții durabile în Uniunea Europeană. I'm told that the speakers are leaving. Am înțeles că oratorii noștri trebuie să plece, dacă trebuie să plecați, o, trebuie să o faceți. Și haideți să-i aplaudăm pe, pe oratorii noștri de la prezidiu și după aceea îi urăm bun venit domnului comisar. <laughs> so thank you. We had a slight break for the... Mulțumesc că am făcut uh, o pauză uh, scurtă. Domnule comisar, bine ați venit, uh, luați loc în prezidiu. Am avut o discuție foarte interesantă despre modul în care face față provocărilor climatice uh, într-un mediu politic foarte fragmentat, deci vă dau cuvântul acum pentru prezentarea dumneavoastră. Doamnă președinte, stimați membrii ai uh, Parlamentelor Naționale și Parlamentului European, acum o lună am venit în Parlamentul European pentru a prezenta pilonul de investiții al Pactului Ecologic European. Mă bucur că sunt din nou alături de dumneavoastră pentru a vorbi și membrilor Parlamentelor Naționale. Schimbările climatice sunt uh, un uh, subiect foarte important pentru multă lume ca aleși parlamentari, dumneavoastră ați jucat un rol foarte important în ceea ce privește articularea acelor uh, îngrijorări și, uh, și, uh, și prioritizarea lor. Și jucați un rol politic în ceea ce privește așteptările cetățenilor. Um, pe an ce trece, avem din ce în ce mai multe dovezi ale acestui fenomen al schimbărilor climatice, din ce în ce mai um, pronunțat. Uh, Organizația meteorologică anuală a confirmat că anul 2019 a fost al doilea an uh, cu cele mai ridicate temperaturi, iar uh, în uh, Groenlanda nivelul gheții scade de șapte ori mai rapid decât în anii 90, iar această tendință continuă și anul acesta. Luna trecută a fost luna ionare cea mai călduroasă înregistrată până acum iar uh, Antarctica a înregistrat uh, săptămâna trecută o temperatură de peste 20 de grade. Pentru prima dată uh, a, o astfel de temperatură a fost înregistrată acolo și aș putea continua această listă. Sunt uh, doar câteva dintre exemplele posibile. Vreau să vă spun că nu poate fi ignorat acest fenomen. Este uh, uh, urgent să luăm măsuri. Iată de ce combaterea schimbărilor climatice reprezintă o prioritate a Comisiei Europene pentru următorul, uh, următorii 5 ani. Pactul ecologic uh, dă Uh, dova- este o dovadă a angajamentului nostru de a fi neutri din punct de vedere al carbonului în 2050. Acest lucru se va manifesta și în legislația noastră, ceea ce înseamnă că e nevoie de o modernizare și o transformare la nivel, la nivel uriaș. Restructurare industrială în toate țările membre ale Uniunii Europene, iar acest lucru va afecta toate sectoarele fiindcă alternativele nepoluante vor înlocui tehnologiile tradiționale. Dar, bineînțeles, va exista și o factură de plătit. Pentru a atinge obiectivele noastre energetice și climatice din 2030 avem nevoie de 260 de miliarde de euro suplimentari la nivelul investițiilor anuale. Dacă ambițiile noastre de reducere a emisiilor vor crește, vom avea nevoie de și mai mulți bani pentru această transformare ecologică. Totuși, dacă nu am luat nicio măsură, costurile și consecințele dramatice ar fi mult mai mari. Pentru ca pactul ecologic să devină o realitate, avem nevoie de un plan de finanțare bine pus la punct. Iată de ce am pus la punct un plan de investiții pentru pactul ecologic, o, o viziune strategică de a a ghida investițiile strategice pe următorii 10 ani. Iar durabilitatea devine miezul investițiilor noastre, centrul investițiilor noastre și avem noi inițiative de politici ale instrumentelor existente și prezintă o schimbare de mentalitate în același timp cu sprijin de la Parlamentele Naționale și Parlamentul European putem transmite un mesaj foarte clar autorităților publice, companiilor, investitorilor că uh, trebuie să gândească ecologic momentul în care investesc bani. Planul de investiții uh, va, ne va da o influență de o financiară fiindcă va genera cel puțin un trilion de euro pe următorii 10 ani pentru finanțarea proiectelor ecologice în Uniunea Europeană. Următorul uh, buget european va fi un exemplu în acest sens și va folosi 25% din fin din uh, cheltuieli pentru acțiunile climatice. Pe o perioadă de 10 ani, aceasta va reprezenta 503 miliarde de euro. Aceasta este o cotă mult mai mare a um, banului public european decât, um, în, decât până acum, ceea ce va genera 114 miliarde de euro în cofinanțare națională pentru proiecte de mediu și climatice. Programul de investiții InvestEU va pune mai mare accent pe durabilitate și va aduce la oaltă 279 de miliarde de euro din fonduri private și publice pentru investiții uh, climatice și de mediu între 2021 și 2030. InvestEU folosește o garantare, o garanție a bugetului european pentru um, a aduce alți investitori, poate ajuta fondurile să meargă mai departe și să dea un imbold investițiilor. Acesta este modul în care o, garan- o garanție publică va permite folosirea banului public pentru binele public. Această garanție va permite B- eh, grupului BEI și altor instituții financiare să investească mai mult în proiecte durabile, mai riscante, ceea ce va face mai mulți investitori. În afară de bugetul european vom folosi fondurile de modernizare și inovație în cadrul ITS. Uniunea Europeană este uh, acum la începutul unei mari transformări, poate cea mai importantă din acest secol și va funcționa numai dacă este echitabilă această transformare și dacă funcționează pentru toată lumea. Acesta este scopul mecanismului de tranziție echitabil pe care l-am uh, creat pentru a oferi cel puțin 100 de miliarde de euro pe uh, următorul uh, buget pe termen lung al Uniunii Europene se va concentra asupra persoanelor din regiunile care se bazează pe combustibili fosili sau care sunt sau din uh, regiuni foarte poluante va sprijini diversificarea economică și crearea de locuri de muncă prin reformare, prin uh, adăugarea de competențe moderne pentru a le permite lucrătorilor să se integreze pe piața muncii. Toate aceste țări europene ar, vor avea acces la finanțare, ceea ce va permite teritoriilor uh, să facă această tranziție. Teritoriile, proiectele și inițiativele care vor fi eligibile pentru această finanțare vor face obiectul discuțiilor între Comisie și statele membre vizate. Acest mecanism este mai mult decât bani și uh, competențe. Va oferi asistență tehnică statelor membre și investitorilor și va implica comunitățile afectate, autoritățile locale, partenerii sociali și organizațiile non-guvernamentale și este o parte a făgăduirii noastre de solidaritate și echitate. Și mă, mă bizui pe sprijinul dumneavoastră pentru ca această inițiativă să intre, în, să intre în vigoare cât mai repede cu putință. În ceea ce privește finanțarea propriu-zisă, finanțele uh, publice nu pot uh, să plătească întreaga factura acestei tranziții ecologice. Trebuie să bazăm și pe sectorul uh, privat pentru a ajunge la, pentru a atinge obiectivele noastre de, clima, de neutralitate climatică. Uh, Finanțele publice, sigur, trebuie să um, deschidă drumul, dar și sectorul privat trebuie să ofere fonduri uh, suplimentare. Cu active de peste 100 de trilioane de euro, sectorul financiar are un mare potențial pentru investitorii ecologici. Dar uh, instituțiile financiare, cum ar fi băncile, asiguratorii, fondurile de pensii și fondurile de investiții, trebuie să aibă instrumentalul necesar pentru a identifica proiectele ecologice datorită sistemului de clasificare europeană sau taxonomie europene, vor putea identifica aceste proiecte și și, activități economice care sunt ecologice. Acum că am ajuns la un acord privind um, principiile de bază, sistemul acesta trebuie să intre în uh, vigoare. Chiar înainte de, ce se de a se întâmpla acest lucru, mă bucură faptul că companiile și piețele ne folosesc deja munca noastră pe baza acestui sistem pentru a uh, testa situația. Odată ce va fi definitivată taxonomia, va fi temelia unui standard al um, obligațiunilor ecologice și a ecoetichetei uh, europene pentru produse de investiții uh, cu amănuntul. Iar um, um, pe parcursul acestui an voi prezenta o strategie financiară durabilă renoită care va include o revizuire a directivei privind raportarea nefinanciară. Este nevoie și de standarde de raportare pe care să le aplice companiile, iar Comisia va sprijini un proces de dezvoltare a standardelor ne, de raportare nefinanciară. Iar mai bune informații vor permite participanților la piață să prezinte informații mai durabile clienților lor, va pune la punct standarde și uh, etichete pentru produse de, de investiții durabile. Una este să um, strângi finanțarea necesară pentru, pentru ambițiile noastre climatice și un alt lucru îl reprezintă și stabilirea unui mediu de reglementare și a politicilor necesare. Iar acest lucru este foarte important pentru investitorii noștri și pentru uh, îndrumarea investițiilor către schimbarea comportamentului companiilor și a gospodăriilor. De pildă, vrem să, pro- să propunem reguli de achiziții publice ecologice. Până în 2021 vrem să ajustăm uh, regulile asistenței de stat ale Uniunii Europene pentru a oglindi scopul, uh, scopurile uh, pactului ecologic, iar pentru sectorul public și uh, colaborarea cu guvernele Uniunii Europene uh, vom uh, controla și vom uh, da sisteme de referință pentru practicile de bugetizare ecologice. Iar anul acesta vom, pentru prima dată, semestrul european va integra durabilitatea în rapoartele de țară. Sper că am prezentat o imagine de ansamblu. Cum vă spuneam, planul de investiții uh, pentru pactul ecologic este o cale de urmat, precum uh, pe, pentru finanțarea uh, luptei împotriva schimbărilor climatice. Strategia va fi una de transformare profundă pentru a proteja mediul înconjurător, pentru a moderniza economia europeană pentru un, uh, viro, pentru un viitor mai durabil, pentru va spori investițiile în cele mai competitive tehnologii și va oferi uh, oamenilor un nivel de trai sporit. Cu cât vom atrage mai multe, mai multe finanțare durabilă, cu atât vom crea mai multe locuri de muncă și mai multă creștere economică și vom păstra și ne vom proteja uh, uh, natura și planeta pe cât de mult posibil. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru sprijinul în combaterea schimbărilor climatice. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezența alături de noi și pentru această prezentare foarte detaliată în ceea ce privește strategia de investiții. Iar acum dau cuvântul domnului Mehelbach de la Bundestag, care uh, are o invitație pentru noi. Aveți cuvântul. Da, stimată doamnă președinte, vă mulțumesc uh, foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Dragi colegi, dragi colegi, vreau să folosesc această posibilitate pentru ca în numele delegației Bundestagului german să vă invit călduros la următoarea conferință pe care o organizăm la Berlin. Această conferință va avea loc pe 12-13 octombrie 2020 în clădirea Reichstagului, a Bundestagului uh, din Germania. În momentul acesta pregătim uh, uh, un program atractiv pe teme de actualitate cu vorbitori foarte interesanți mai ales avem speranțe să o avem alături de noi pe doamna președintă a Comisiei, care vine din Germania, după cum știți, doamna Ursula von der Leyen și așteptăm uh, un schimb fructuos, uh, animat cu toată lumea și așteptăm să vă primim călduros, uh, sănătos și veseli la Berlin. Sper deci să veniți și vă urez de pe acum bun venit! Vă mulțumim foarte mult pentru această invitație. O să luăm notă de ea. Am fost foarte eficienți în felul în care am folosit timpul în această dimineață, deci putem să facem o scurtă pauză. Domnul președinte Sassoli va veni din nou la ora 12.20, când vom face uh, fotografia de familie și vă rog, deci, să reveniți în uh, sală la 12.20 și și apoi, sigur că vom avea masa de prânz. Deocamdată vă mulțumesc pentru participare, pentru contribuții. A fost uh, foarte fructuoasă această dezbatere și acum avem o scurtă pauză. Vă mulțumesc încă o dată. Ladies and gentlemen, please, if you want to... Domnilor și domnilor, vă rog să luați loc pentru uh, fotografia de familie. Mention la, la foto de familie. Merci beaucoup. can he be seated, seated or, or he be seated, seated or standing up? Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour la photo de famille, nous vous demandons de venir au premier rang et de vous resserrer. For the family picture, we need you on the first row and closest as possible. The family picture will be taken like this. From here. From here. Standing up. Or... And standing up